very good. A warm welcome, uh, dear colleagues. Um, if we can begin our Dragi colegi, uh, haideți să începem ședința noastră importantă din această după-amiază. Eu sunt președintele Comisiei Libe și am plăcerea de a ura bun venit colegilor din uh, parlamente, le urez bun venit tuturor invitațiilor noștri la această întâlnire atât de importantă referitor la tratatul um, ONU. În numele Comisiei Libe vă spun că am alocat uh, resurse considerabile. Iată de ce este atât de important să avem alături de noi reprezentanții parlamentelor naționale, pe măsură ce voi trece în, uh, prin observațiile mele, voi era bun venit oaspeților noștri distinși. Alături de noi se află mai mulți invitați pe măsură ce evoluează evenimentele. Colega mea, doamna Wikström, va prezida ședința din această după-amiază. Eu am avut uh, onoarea de a prezida în această dimineață. Stimați invitați, domnule comisar Avramopoulos, uh, vă mulțumesc că vă aflați alături de noi, stimate reprezentant ONU pentru protecție este o onoare să deschid această ședință alături de colega mea, Cristia, vicepreședinta Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului, cu care Libe este asociată în această ședință. Din nefericire, având în vedere condițiile uh, meteorologice de la Sofia, doamna Granova, președinta Comisiei pentru Afaceri Externe a Dunării Naționale din Bulgaria, nu poate fi astăzi alături de noi. Ne pare rău, dar dânsa nu a reușit să vină. Cea de-a doua sesiune va fi prezidată, după cum vă spuneam, de colega mea, Cecilia Wikström. Dragi colegi, vă urez bun venit la această întâlnire importantă, pentru că e vorba de un proces la care participăm intens. Avem 33 de reprezentanți a Parlamentelor Naționale din 19 state membre și um, o țară din spațiul economic european, și anume Norvegia. Este un interes, este un semn al interesului considerabil manifestat de parlamentele naționale față de acest subiect. Parlamentul European și Comisia Libe, deoseb, după cum vă spuneam, a acordat atenție deosebită um, pregătirii pentru tratatul ONU. Recunoaște că este o șansă istorică de a atinge, de a face progrese în ceea ce privește migrația la nivel internațional nu subestimăm importanța acestor eforturi și este foarte important ca toți actorii să fie implicați. Deja în septembrie 2016, Parlamentul European a participat cu o delegație în fruntea căreia s-a aflat doamna Wikström la summitul pentru refugiați și migranți, care a adoptat, în urma căruia s-a adoptat declarația de la New York. Comisia Libe a participat încă de la bun început. Am participat la adoptarea unui set de măsuri care urmăresc uh, implicarea activă și să aducă contribuții la acest proces. De atunci, o serie de întâlniri ale Comisiei Libe s-au ocupat de tratatele globale în cooperație cu alte comisii interesate, precum AFET și DEVE, Comisia pentru Dezvoltarea Parlamentului European. Doresc să le mulțumesc invitațiilor noștri de astăzi și cu care vom discuta ulterior. Astăzi, dragi colegi, avem șansa de a cunoaște colegi din Parlamentele Naționale și împreună cu ei și cu Comisia AFET și cu domnul comisar Avramopoulos putem face un pas înainte. Am structurat această întâlnire astfel încât să putem uh, maximiza participarea colegilor din Parlamentele Naționale, pentru că înțelegem că o mare parte a dezbaterii se poartă la nivel național. Vă rog să țineți cont că uh, din considerente practice interpretarea este disponibilă în toate limbile UE, cu excepția limbii irlandeze. Am uh, structurat întâlnirea să se deruleze în două etape paralele. Prima, primul bloc vom discuta despre tratatul global referitor la refugiați, iar cel de-al doilea bloc se va, uh, se va referi la Tratatul Global pentru o migrație sigură și reglementată toți invitații noștri de astăzi care vor lua cuvântul sunt implicați într-un fel sau altul în aceste eforturi tratate pe care noi considerăm că vor deveni o adevărată busolă pentru noi pe viitor. La Parlamentul European uh, pregătim o rezoluție care va fi gata în luna martie. Rezultatul final este însă um, depinde de un efort colectiv și trebuie să facem cu toții un efort comun în atingerea unui consens. Și sper că întâlnirea de astăzi își aducă aportul în atingerea acestui obiectiv. În cele din urmă, cred că Parlamentul European ar trebui să participe la conferința care se va organiza în luna decembrie în Maroc și sunt convins că contribuția pe care o va duce Parlamentul European va fi una utilă în contextul vocilor variate care s-au pronunțat referitor la migrație și la azil în Uniunea Europeană. Având în vedere toate acestea, am plăcerea să dau cuvântul colegului uh, Andy Cristea, vicepreședintele Comisiei AFET. Vă mulțumesc, domnule Moraes, pentru organizarea acestei uh, ședințe interparlamentare și le mulțumesc colegilor uh, din Parlamentele Naționale că au venit până la Bruxelles să ia parte la această dezbatere. Mă bucur că avem această ocazie de a purta o discuție în profunzime referitor la acest subiect atât de important. Parlamentul European a sprijinit eforturile conduse de ONU pentru crearea unui cadru global privind migrația și refugiații. Am urmărit procesul referitor la tratatul global de aproape începând cu summitul din 2016 al ONU referitor la migrați și refugiați, cât și consultările de anul trecut vom uh, urmări de-a aproape negocierile interguvernamentale care tocmai au fost inițiate. Ne vom face auzit glasul în cadrul negocierilor, inclusiv printr-o rezoluție care va fi adoptată în plenul din luna martie. Migrația este o realitate globală, în tocmai cum a scos în evidență secretarul general al ONU în raportul său recent. Numărul migranților este estimat la a se ridica la 260 de milioane la nivel global, număr care se estimează că va crește. Conflicte armate, sărăcie, schimbări climatice, schimbări de- demografice, cât și disparitățile economice între diferitele colțuri ale globului uh, îi vor uh, împinge în continuare pe oameni să-și părăsească țara în căutarea unui viitor mai bun. Migrația este un fenomen care nu va dispărea peste noapte. Nici o țară nu poate uh, face față acestei probleme singură. Iată de ce trebuie să lucrăm împreună cu partenerii noștri pentru a găsi o cale de a gestiona migrația și să venim cu soluții în avantajul migranților, refugiaților, cât și a țărilor gazdă, cât și țărilor de origine. Avem nevoie de reguli internaționale care să facă astfel încât migrația să se dezvolte într-un mod structurat și să se asigure că migranții nu devin victime ale exploatării și ale abuzurilor. Iată, întocmai ce urmărește Tratatul Global pentru Migrație și Refugiați este pentru prima dată când guvernele discută în încercarea de a ajunge la un set comun de principii privind gestionarea migrației și refugiaților. În uh, urmă cu câteva săptămâni s-au publicat uh, principii și angajamente în acest sens. Cred că reprezintă un bun temei pentru negocierile interguvernamentale și aștept cu mare interes să aud opiniile invitațiilor noștri, cât și ale reprezentanților Parlamentelor Naționale. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule Cristea. De câte ați putut constata, dragi colegi, domnul Crista reprezintă Comisia AFET și împreună cele două comisii vor negocia ambele documente. De asemenea, veți putea observa, având în vedere invitații care vor lua cuvântul în ambele uh, blocuri de discuție, semnificația pe care o acordăm uh, acestor uh, intervenții, cât și domnul Avramopoulos va scoate în evidență în intervenția dumnealui aceste eforturi. Mă bucur că dânsul se află alături de noi, el a fost uh, deosebit de implicat în acest proces și uh, vreau să îl felicit pentru eforturile dumnealui. Domnule comisar Avramopoulos, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, stimați membri Parlamentului European, stimați membri Parlamentelor Naționale, mă bucur că mă pot afla astăzi alături de dumneavoastră pentru a discuta procesul în curs înspre adoptarea, la finele acestui an, a unui tratat global ONU privind refugiații, cât și pentru migrație sigură și reglementată. Mă bucur, ne spun că, ne spus că văd alături de noi reprezentanți ai ONU și ai ICNUR. Este într-adevăr un moment crucial în cooperarea internațională și uh, va defini practic moștenirea pe care o vom lăsa generațiilor viitoare. Este o șansă unică pentru a ajunge la o înțelegere comună privind cum putem gestiona împreună, într-un mod eficient și omenesc, migrația acum și pe viitor. Uniunea Europeană are de jucat un rol important. Dacă, după cum bine știți, săptămâna trecută m-am aflat la New York, unde m-am întâlnit cu Antonio Gutierrez, secretarul general al ONU, cât și reprezentantul special pentru migrație internațională, Louis Harbour, cât și ministru, cu și cu ministrul slovac, Solagea, reprezentantul um, Consiliului General ONU. Ei consideră, așteaptă ca Uniunea Europeană să joace un rol fruntaș în aceste negocieri. De-a lungul ultimilor trei ani, Uniunea Europeană și-a consolidat cooperarea cu țări partenere cheie. E în interesul nostru să consolidăm cooperarea la nivel internațional. De ce? În primul rând, deoarece cetățenii noștri își doresc să gestionăm mai bine migrația și cer acest lucru pe bună dreptate. În al doilea rând, pentru că nu e o răspundere la nivel național sau al Uniunii Europene, ci e o răspundere la nivel global. Și, în al treilea rând, trebuie să fim mai bine pregătiți pentru viitor. Într-adevăr, s-ar putea să ne lovim de alte crize pe viitor, însă nu mai putem uh, să fim nepregătiți, așa cum s-a întâmplat în urmă cu patru ani, atunci când Europa s-a lovit de o situație fără precedent și nu a fost pregătită să facă față. A venit de asemenea timpul, din perspectiva europeană, având în vedere că situația migrației este încă fragilă, ca răspunsul nostru să fie unul consolidat. Iată de ce, în vederea acestui pact, trebuie să ajungem la un bun echilibru, așa cum am încercat să facem în cadrul politicii noastre de migrație abordarea globală pe care am structurat-o în Europa în ultimii trei ani a dat roade. Într-adevăr, în 2017, numărul sosirilor este cu 20% mai puțin față de nivelul din 2014, înainte de criză. Frontierele externe ale UE sunt mai bine protejate, sunt mai bine gestionate fără sprijin, condițiile de trai, fără îndoială, condițiile de trai ale migrațiilor din țările terțe cu ajutorul nostru s-au îmbunătățit, de pildă în Turcia. Iar numărul solicitărilor de azil a scăzut cu 50% și statele membre și-au accelerat procedurile de evaluare. n am intensificat, de asemenea, eforturile noastre de a returna migranții uh, nereglementați și să îmbunătățim procesul de migrație legală în Europa efortul nostru ar trebui să se regăsească și uh, în viitoare inițiative asemenea acestui pact. În același timp, discuțiile privind pactul legat de migrație ar trebui să reprezinte momentul de cotitură în dialogul referitor la migrație la nivel global. Aici doresc să scot în evidență cât de mult mă bazez pe dumneavoastră, membrii Parlamentului European, cât și membrii parlamentelor naționale. Dumneavoastră trebuie să transmiteți cetățenilor europeni mesaje privind migrația bazate pe date concrete și nu pe mituri. Dați-mi voie să vă prezint acum date referitoare la fiecare pact global. Dați-mi voie să încep vorbind de pactul global pentru refugiați. Numărul persoanelor strămutate, forțat la nivel global, a depășit numărul nemai auzit de 65,6 milioane de persoane. Această drama a refugiaților a fost, s-a intensificat în ultimii ani. Și haideți să spunem lucrurilor pe nume. Atingerea unui pact de succes în această privință este o necesitate istorică. Uniunea Europeană rămâne în continuare mobilizată pentru a aborda factorii principali din spatele migrației, face eforturi pentru a preîntâmpina conflicte viitoare și să rezolve conflictele actuale. Cu toate acestea, e nevoie de timp pentru a aborda toate cauzele care stau la baza acestui fenomen. De pildă, situația din Siria și redresarea ei va presupune mulți ani. În același timp, e nevoie de răspundere globală, de solidaritate, pentru a face față acestui număr record de persoane strămutate. Plus valoarea unui pact global pentru refugiați constă în uh, adoptarea unor soluții globale care să ne permită să fim mai bine pregătiți, să reacționăm și să gestionăm fluxurile de persoane care fug din calea războaielor. Acest pact ar trebui să permită o mai bună partajare a răspunderii între diferitele state. Uniunea Europeană sprijină pe deplin acest obiectiv. Pe baza experienței noastre din ultimii ani, știm că trebuie să construim mecanisme solide pentru a veni în ajutorul uh, oamenilor, atât în Uniunea Europeană, cât și uh, în ajutorul partenerilor noștri străini. Și Europa și-a respectat angajamentele. În 2016, 672 de mii persoane au primit uh, statutul de persoană protejată în Uniunea Europeană. În 2017, așadar statele membre au acordat protecție unor 382 de persoane, majoritatea venind din Africa, Siria și Irak. În același timp, alte țări, mai ales din Orientul Mijlociu și Africa, găzduiesc un număr și mai mare de refugiați. Este datoria noastră și interesul nostru de altfel să le oferim sprijinul de care au nevoie. În această privință, declarația UE-Turcia reprezintă un exemplu elocvent uh, privind sprijinul pe care putem oferi unei țări care găzduiește aproape 3 milioane de refugiați sau chiar mai mult. Facilitatea UE pentru refugiați din Turcia cu un buget total de 3 miliarde de euro s-a dovedit a fi instrumentul potrivit pentru a oferi sprijin practic, pornind de la asistență umanitară până la învățământ, îngrijiri medicale, infrastructură urbană, cât și asistența socioeconomică refugiaților și comunităților gazdă din Turcia. După ce au fugit din calea războaielor, oamenii continuă să traverseze frontiere până ce ajung într-un loc sigur. Sprijinirea refugiaților din ță- în țările vecine reprezintă așadar un element cheie în a evita ca oamenii să se urce în bărci, să traverseze, să parcurgă uh, trasee periculoase și să cadă victime traficanților. Eu salut toate mecanismele prevăzute în acest proiect în sensul coordonării acelor state care găzduiesc un număr considerabil de refugiați. Trebuie de asemenea să consolidăm căile legale de acces pentru a ajuta acele țări. În ultimii trei ani, Europa a înregistrat progrese semnificative prin implementarea scheme europene de transfer din iulie 2015, declarație UE-Turcia din martie 2016, în jur de 27.000 de, mii de refugiați au fost transferați. Vrem să mergem chiar mai departe și să transferăm 50 de mii de refugiați în următorii doi ani. Prin pactul global mai multe state din jurul din, din lume se vor uh, angaja în aceste eforturi. Regret retragerea Statelor Unite din acest pact global. O țară mare care are o tradiție îndelungată de transferuri și care ar fi putut să uh, fie un exemplu pentru alții. Salut de asemenea toate măsurile operaționale în ceea ce privește primirea și admiterea refugiaților. Abordarea coordonată este una valoroasă pentru securitatea tuturor. Uh, examinarea noilor veniți și utilizarea bazelor de date este foarte importantă pentru a uh, gestiona mai bine fluxurile și pentru a uh, analiza necesitățile. Este cheie pentru a identifica migranții vulnerabili, în special copiii, și să le dăm o abordare viabilă. Esența acestui pact pentru refugiați este că nu putem să ne complacem în legătură cu perspectivele de viitor. În mod colectiv am făcut eforturi importante pentru a susține atât uh, refugiații, dar și uh, statele uh, învecinate afectate, de exemplu, de conflictul din Siria. Însă acest conflict nu s-a încheiat, din păcate. Și criza Rohingya ne arată că există și alte crize paralele care vor apărea peste tot în lume. Trebuie să fim pregătiți întotdeauna. Ceea ce mă aduce la Pactul Global pentru Migrație accentul a fost pus recent pe persoanele care fug din fața conflictelor, nu trebuie să uităm că majoritatea celor care fug nu fug de conflicte. Mobilitatea va fi uh, aspectul definitor al viitorului nostru. Epoca noastră va fi văzută în viitor ca era mobilității oamenilor. Așadar, întrebarea nu este cum să oprim acest fenomen, ci cum să-l gestionăm mai bine împreună, colectiv. Doar cu două ore în urmă m-am întâlnit cu cei doi cofacilitatori responsabili pentru redactarea pactului global pentru migrație echitabilă în condiții de siguranță și de ordine. Am susținut baza uh, texturilor pentru negocieri. Am împărtășit cu ei opinia mea că pactul global poate să fie eficient doar dacă face o diferențiere foarte clară între migrația licită și ilicită. Ca să mergem puțin mai departe, toate statele trebuie să recunoască ca parte a acestui pact global că, în primul rând, prim, statele primitoare vor trebui să primească oameni pe teritoriul lor, în al doilea rând, țările de plecare vor trebui să își readmită uh, migranții iliciți. Stimați colegi, nu putem, nu putem să ignorăm demografia, însă nu putem să ignorăm nici economia facilitarea uh, imigrației legale economice este un instrument prin care putem să gestionăm mai bine migrația. Dacă gestionăm bine migrația, aceasta poate să aibă un impact foarte pozitiv pentru societățile noastre și pentru migranții respectiv, cât și pentru statele de recepție. De aceea, lucrăm alături de statele membre pentru a dezvolta proiecte pilot în legătură cu migrația legală cu anumite state terțe. În același timp, situația economică din statele gazdă și capacitatea lor de integrare trebuie să fie luată în considerare, precum și situația socioeconomică din statele de origine trebuie să luăm în serios lupta împotriva ocupării ilegale, a să ne asigurăm că se acordă locuri de muncă decente, decente lucrătorilor migranți care au reședință legală în statele gazdă. De asemenea, trebuie să fim realiști și pragmatici cei care nu au dreptul de a rămâne într-un stat trebuie să fie returnați cât de repede posibil. Cetățenii noștri așteaptă rezultate concrete din partea noastră. Noi putem să ne permitem generozitatea pentru cei care au nevoie de ea dacă această ospitalitate nu este abuzată de cei care nu au, nu au dreptul la ea pactul global trebuie să uh, rezolve problema migrației ilicite. În acest sens, uh, cooperarea la nivel internațional este cheie în domeniul dezvoltării. Este de asemenea foarte o obligație formulată foarte clar pentru statele de origine să își preia înapoi uh, cetățenii. Europa deja s-a angajat cu statele terțe, cum ar fi Bangladesh, Etiopia și Niger, și a discutat acorduri de returnare și readmisie. Pactul global pentru migrație trebuie să susțină și să consolideze și mai mult acest proces. În final, trebuie să recunoaștem faptul că cei care au venit în țările noastre, fie că sunt refugiați sau alte tipuri de migranți legali, trebuie să se lupte pentru a-și obține un rol de plin în societățile noastre. Investițiile în integrare vor fi importante în, din punct de vedere social cât și economic, dacă vrem să avem societăți coezive pentru viitor. Stimați colegi, nu avem timp de pierdut. Și aceste două pacturi vin la momentul oportun. Și mulțumesc foarte mult lui Claude pentru această reuniune astăzi. Este extrem de important să purtăm aceste conversații. Trebuie să fim curajoși și ambițioși pentru viitor, din punct de vedere politic, operațional, dar și financiar. Uniunea Europeană și statele membre trebuie să vorbească pe un singur glas în uh, domeniul internațional pentru a ajunge la un acord ambițios în legătură cu aceste pacte globale. Avem nevoie de o înțelegere globală în legătură cu gestionarea migranților și refugiaților peste tot în lume. vă fac apel la toți dintre dumneavoastră să vă angajați în dialog constructiv cu guvernele dumneavoastră în legătură cu aceste două pacte. Eu voi ține Parlamentul European informat, ca de obicei, în legătură cu evoluția negocierilor la New York și uh, mă voi întoarce, bineînțeles, să discut din nou cu dumneavoastră aceste teme foarte importante. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule comisar Avramopoulos. Ați subliniat uh, foarte bine cât de dificil și de important uh, cât de dificilă și de importantă va fi adoptarea acestor două pacte. Trecem direct la prima sesiune, înainte de a trece la discuțiile cu parlamentarii naționali. Mă bucur să urez bun venit reprezentanților ONU, ai ONG-urilor și OSCE și rog să vină în față. Vreau să mulțumesc din nou domnului comisar pentru prezența sa. Facem pauză un minut și pentru a rearanja uh, vorbitorii. So, colleagues, as, um, so as not to uh, take up all of your time. Bun, vom începe acum prezentările pentru prima parte a reuniunii noastre. Okay. Okay, so welcome to all of you and uh... Bun venit tuturor. Prima sesiune Uh, se va conține și schimburi de opinii cu membrii parlamentelor uh, naționale, cu doamnele raportor Mețola și Chienghe, în legătură cu abordarea integrată asupra imigrației. Mă bucur însă foarte mult că avem un invitat uh, special care ne va spune ne va da informații extrem de importante în legătură cu acest cu pact global și mă bucur foarte mult că s-a implicat în acest proces alături de noi. Nu este prima dată când ni se alătură și mulțumim. Deci, Walker Turk de la ICNUR, domnul Leonor Letu Lion, din partea Comisiei Europene, Aspasia Papadopoulou, Senior Policy Officer la Consiliul European pentru Refugiați și Exilați și domnul Fabio Baggio, subsecretar pentru migranți și refugiați la uh, Sfântul Scaun. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră. Vă reamintesc că declarația de la New York a cerut uh, înaltului comisar ONU pentru refugiați, ICNUR, să dezvolte aspectele practice ale Pactului Global pentru Refugiați. Ne-am întâlnit cu acești reprezentanți înaintea reuniunii. Este un draft zero a acestui pact global care a fost uh, publicat în 31 ianuarie. Acest uh, proiect de text uh, conține baza pentru discuții în, înaintea uh, convorbirilor formale cu statele ONU care vor, vor începe în februarie la Geneva. Are două părți și dau cuvântul acum reprezentantului ICNUR pentru uh, a ne prezenta abordarea ICNUR. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte Morris, um, stimați eurodeputați, uh, doamnelor și domnilor, îmi face mare plăcere să am să pot să mă adresez dumneavoastră ca parlamentari în legătură cu această problemă foarte importantă cu care se confruntă Europa și întreaga lume, de fapt. Și ne bucurăm că putem uh, conta pe susținerea dumneavoastră și în special pe uh, susținerea Parlamentului Național European și a diverselor parlamente naționale. Uniunea Interparlamentară s-a angajat uh, atât pe problema refugiaților cât și pe problema migrației. Aș pune, bineînțeles, accentul pe pactul global legat de refugiați. Înainte de a intra în detalii, aș dori să vă prezint uh, foarte pe scurt contextul uh, care ne-a fost în parte prezentat despre, de către comisarul Avramopoulos Însă vreau să vă uh, ofer perspectiva organizațiilor pentru refugiați. Este important să nu pierdem din vedere acest context global. Am asistat la o creștere a complexității și dimensiunii activității noastre în ultimii ani acest lucru se vede în cifre, dar ne arată și dar se vede și în ceea ce privește natura de durată a de, plasă, a strămutărilor forțate când vorbim despre 2,2 milioane de refugiați, este vorba de oameni care au fugit de conflicte, de violență, de persecuții, de încălcări grave ale drepturilor omului. Și din ce în ce mai mult constatăm că intră în joc probleme cum ar fi degradarea mediului și schimbarea climatică. Chiar dacă nu acest uh, acesta nu este, acesta nu este motivul strămutării, uh, vedem că contribuie la condițiile generale în cornul Africii, de exemplu în Etiopia, și de asemenea este de importanță majoră în discuțiile europene să avem în vedere faptul că statele cel mai afectate nu se află în Europa. Sunt în sudul global. 84% sunt în părțile cele mai sărace ale lumii și se confruntă cu provocări de dezvoltare în o țară ca Uganda, care, de unde am văzut milioane de ref, în Uganda în care am văzut milioane de refugiați din Sudanul de Sud, Vă imaginați ce se întâmplă, ce înseamnă pentru infrastructură, pentru comunități, pentru uh, uh răspunsul umanitar și de dezvoltare. O altă statistică ce mi se pare importantă este că 60% din toți refugiații sunt uh, găzduiți în 10 state, ceea ce vă arată dezechilibrul sistemului global despre care vorbeam. De asemenea, nu vorbim doar despre refugiați, există și persoane strămutate intern, avem 43,1 milioane de persoane strămutate intern, precum și 10 milioane de apatrizi menționați domnul comisar Avram, Avramopoulos a menționat cazul Myanmarului și al Bangladeshului, refugiații Rohingya, apatrizi care au, uh, s-au refugiat în Bangladesh. Uh, aceasta reprezintă consecința apatridismului și um, um, relelor tratamente aplicate acestor oameni. Uh, o rezoluție a adunării generale a ONU a clarificat foarte că refugiații afectează comunitatea internațională în general că necesită cooperare internațională pentru a se găsi un răspuns și cred că, din nou, această recunoaștere a fost la ONU a reprezentat o recunoaștere foarte clară a necesității de a acționa și de atunci am văzut în uh, domeniul refugiaților apariția unor, unui cadru operațional și strategic pentru a răspunde la necesitățile refugiaților, nu doar la nivel juridic și instituțional, dar și prin crearea unor instituții, cum ar fi ICNUR, dar chiar și Agenția pentru uh, Refugiații din Palestina. Declarația de la New York este cea mai recentă și a dat naștere la două procese și la două pact, pacte, unul în legătură cu refugiații și celălalt în legătură cu migrația legală în condiții de siguranță și de ordine. În altul comisar uh, a fost uh, solicitat să producă în acest an pe baza aplicării practice a cadrului pentru refugiați într-o serie de situații din lume și din, uh, și din învățămintele timpurii și după consultarea tuturor părților implicate, state membre, parlamentari, societate civilă, organizații non-guvernamentale, care și să vină cu un text. Iar acum ne aflăm în ultima treime a acestui proiect. Am învățat învățămintele din cele 13 state unde am aplicat acest pact, acest cadru. Am avut uh, uh și uh, consultări regionale, bineînțeles, am, început, am uh, produs acest proiect zero al textului, publicat în 31 ianuarie, și am demarat consultările formale la Geneva în jurul acestui text, uh, discutând cu statele membre și cu ceilalți uh, actori pentru a vedea cum uh, acest pact poate să îmbunătățească experiența statelor care se confruntă cu această problemă, dar și din uh, voința exprimată de domnul Avramopoulos și de mulți alți membri ai comisiei dumneavoastră pentru a merge mai departe. Ce ce face, ce prezintă acest document, acest proiect zero? Vă voi prezenta acum punctele sale principale. One of the Încearcă să răspundă unor uh, lacune uh, continue în ceea ce privește răspunderea internațională și aceasta este o problemă foarte mare la care se face referire în preambulul Convenției din 51, însă nu s-a explicat uh, detaliat despre ce vorba. Se vorbește despre nevoia de cooperare internațională, însă modul în care se face acest lucru, cine este răspunzător pentru această cooperare internațională, nu se precizează în mod detaliat, așa cum ar trebui. Dar uh, noi ne bazăm pe aproape 70 de ani de ani de practică. Deci pactul global încearcă să introducă măsurile de sprijin de care au nevoie țările care sunt uh, afectate uh, din cauza uh, unui mare flux, cum ar fi Uganda, Tanzania și altele, sau din, care, din cauza unei situații de durată în care sunt implicate de ani de zile. Aici este vorba de cele 5,3 eh, milioane de refugiați sirieni în țările învecinate și încearcă să implice mai multe state, nu numai angrenajul de state pe care se bizuiește comunitatea internațională, adesea statele donatoare, Uniunea Europeană, eh, care joacă, bineînțeles, un rol eh, important, dar intră și în, și în domeniul relocării externe, care este un semnal de solidaritate foarte clar de care avem nevoie. Și vom avea nevoie de acest lucru nu numai pentru situațiile care sunt mai eh, problemele mai aproape de Europa, ci ca un instrument de partajare a responsabilității la nivel mondial. Și vrem să ne ocupăm și de axa dezvoltării umanitare. Am avut o experiență foarte bună în ceea ce privește cu Banca Mondială și implicarea acesteia și trebuie să ne asigurăm că în momentul în care refugiații sunt într-o situație de lungă durată, trebuie să ne asigurăm că cooperarea pentru dezvoltare intervine uh, timpuriu pentru ca copiii să aibă acces la educație, pentru a exista îngrijiri medicale, nu numai pentru refugiați, dar și pentru comunitățile gazdă, pentru a, um, pentru a folosi aceste situații de strămutare forțată într-o șansă, mai ales în ceea ce privește dezvoltarea. E nevoie să se caute soluții, bineînțeles, și, după cum știți, soluțiile nu au fost uh, deloc ușor de găsit uh, în ultimul timp, mai ales în ceea ce privește repatrierea pe bază de voluntariat, dar sperăm că punând accentul pe cauze și secretarul general a vorbit despre acest lucru. Accentul pus pe prevenire, pe găsirea unor modalități mai creative de a rezoluționa cauzele. Bineînțeles, astfel se va obține un sprijin mai puternic din partea comunității internaționale. Acest pact nu este un nou tratat sau o convenție nu are obligativitate juridică, dar are o însemnătate politică foarte mare, fiindcă va fi adoptat de toate cele 193 de state membre și dacă va fi adoptat, va reprezenta un mare pas înainte și o mare schimbare în ceea ce privește modul în care se implică comunitatea internațională cu țările grav afectate. Și uh, să ne întoarcem acum uh, la ce faceți și dumneavoastră în activitatea dumneavoastră ca parlamentari. Pentru noi ar fi foarte important, dacă îmi permite să sugerez acest lucru, că se exprimă în mod răspicat sprijinul. E vorba despre faptul că trebuie să ne asigurăm că natura mondială și internațională a refugiaților este recunoscută și că Europa face parte în mod strâns din uh, acest sprijin internațional și joacă un rol crucial. Am văzut acest lucru și din partea statelor membre, dar și din partea instituțiilor Uniunii Europene, mai ales Comisia. Trebuie să ne asigurăm în egală măsură că există instrumente de bine finanțate și previzibile. Știu că dumneavoastră, ca parlamentari europeani, europeni, aveți, bineînțeles, un control bugetar în cea, și cadrul financiar multianual. Trebuie să ne asigurăm că ce a început Comisia în procesul bugetar este ținerea, sfatul că se ține cont de dimensiunea strămutărilor forțate și trebuie să ne asigurăm că acest sprijin previzibil va, se va materializa, fiindcă trebuie să se dea un mesaj foarte clar, mai ales când vine vorba de mesajele pe care le-a primit de la principalele țări gazdă, ele au considerat uh, că proiectul poate este bun dacă e nevoie de mai multe angajamente din partea restului lumii, pentru că, iată, ele se, ele uh, suferă această presiune de a primi un număr foarte mare de refugiați. Deci orice puteți face la nivel umanitar pentru a ține cont de aceste strămutări forțate și deplasări forțate este foarte important. Apoi, uh, căile alternative de, admis, de, de admisie sunt foarte importante și relocarea externă. Uh, în ceea ce privește relocarea externă, cifrele sunt prea mici. Avem nevoie nu numai în zona centrală a Mediteranei, avem nevoie și în alte situații disperate din Africa și, bineînțeles, uh, și în jurul Siriei, bineînțeles, unde persoanele cele mai vulnerabile trebuie să aibă acces la uh, Uh, siguranță și securitate în țări terțe. Sperăm că dumneavoastră înțelegeți acest lucru, că nu e vorba doar de câteva mii, e vorba de un proces pe mai mulți ani de angajare pentru ca relocarea externă să fie un semnal de solidaritate pentru țările care sunt cele mai afectate. Și încă un aspect, fiindcă, fiindcă bineînțeles discutați la LIBE azilul uh, comun de azil, uh, pactul global nu se uh, ocupă de acest lucru, ci doar indirect, dar tot ce ține de solidaritatea externă, bineînțeles, uh, merge mână în mână și cu sistemul comun de azil și mai ales în ceea ce privește, privește unele mecanisme de solidaritate pe care le discutați dumneavoastră, inclusiv relocarea și momentul în care țările afectate ar trebui să beneficieze de urma solidarității uh, de la celelalte state membre și este foarte important ca mesajul Europei să uh, fie un mesaj în care să se spună foarte clar că azilul, așa cum este definit în cartea Drepturilor Fundamentale, deci că dreptul de uh, acolo unde dreptul de azil este consfințit, e bine că azilul rămâne o valoare de bază și uh, acest uh, lucru trebuie să se oglindească în discuții, fără îndoială. Vom uh, continua aceste consultări cu statele membre în următoarele luni și sperăm să uh, finalizăm acest proiect uh, înainte de, în luna iulie, iar noi nădăjduim că subiectul atât de important de a găsi un echilibru între caracterul de voluntariat al acestui document și nevoia de angajamente pe de altă parte, față, în ceea ce privește ajutorul oferit acelor țări care sunt afectate, e bine, trebuie să găsim mecanisme pentru acest echilibru uh, în acest proiect și vă asigur că aceasta va fi poate încercarea cea mai gravă pentru noi în următoarele săptămâni și luni și ne bizuim pe Europa și pe dumneavoastră ca parlamentar să jucați un rol, uh, să, în continuare un rol, pentru că bineînțeles a jucat un rol până acum, lucru pe care vă mulțumim, deci să jucați în continuare un rol foarte important de sprijin. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule Turk, și uh, vă mulțumesc că ne-ați prezentat perspectiva ONU. Vreau să vă spun că în momentul în care avem discuția pentru parlamentarii naționali, dacă, dacă doriți să luați cuvântul, vă rog să completați formularul, acest formular pe care l-am eu în mână. Deci avem uh, un număr mare de vorbitori și uh, să nu uităm că uh, trebuie să respectăm programul. Uh, și Uh, și vă spun, dacă puteți să fiți mai subțini, să reduceți discursul de la 15 minute la 10 minute. Nimeni nu vă mai ascultă după 8 minute, deci vă rog frumos să țineți cont de acest lucru. Deci, dacă mai aveți formulare, vă rog să le dați ușierilor și după 5 minute în, în, închei lista vorbitorilor. Acum uh, avem uh, perspectiva comisiei la DG Econ. Uh, doamnă to Leon. Sorry. We haven't met. Sorry, I didn't realize. My <laughs> apologies. Please go ahead. And Doamna Netalie, îmi cer scuze că v-am am uh, făcut o confuzie, fiindcă nu ne întâlnisem până acum, doamna Nieto Leon. Mulțumesc, uh, domnule președinte, um, stimați membri ai Parlamentului European, uh, stimați membri ai Parlamentelor Naționale, Vă mulțumesc foarte mult că ați invitat Comisia Europeană la această ședință foarte specială. În primul rând vreau să laud această inițiativă, așa cum a spus și comisarul Avramopoulos. Inițiativa organizării acestei reuniuni este oportună după uh, publicarea um, uh, acestor două pacte și în momentul în care vor începe uh, negocierile privind aceste, compact, aceste pacte. Și uh, vreau să mulțumesc și eu, asemenea, domnului comisar Parlamentului European pentru implicarea sa în ceea ce privește aceste subiecte foarte importante care se regăsesc în aceste pacte. Adoptarea declarației de la New York pentru um, migranți și refugiați în 2016 a fost un punct de cotitură în ceea ce privește răspunsul mondial, în ceea ce privește migrația și uh, Uh, deplasările, strămutarea forțată, iar comunitatea internațională s-a angajat să îmbunătățească gestionarea migrației și uh, să, să partajeze răspunderea în ceea ce privește situațiile de refugiați. Numărul refugiaților și solicitanților de azil este uriaș, uh, cum s-a spus înainte, și s-ar putea ca numărul să crească și mai mult uh, în urma conflictelor uh, noi sau a celor vechi nerezolvate. Compact, uh, pactul, mă scuzați, global reprezintă o șansă unică de a îmbunătăți eficiența, eficacitatea și durabilitatea răspunsului, reacției la situațiile de criză care generează refugiații. De mult timp, Uniunea Europeană este un partener al înaltului comisar al ONU pentru refugiați și de ani de zile un rol foarte important, o parte foarte importantă a bugetului Comisiei Europene pentru Refugiați s-a folosit pentru a rezolva situațiile strămutărilor forțate în multe țări, Liban, Turcia, Uganda, Kenya, Irak și așa mai departe. Iată situații în care am uh, intervenit noi și lista nu este completă. Vreau să profit de această ocazie pentru a vă mulțumi pentru eforturile, așa cum a spus și domnul comisar, să vă mul- să mulțumesc țărilor care au găzduit un număr foarte mare de refugiați și pentru eforturile lor. În afară de finanțarea oferită pentru a face față situației de strămutare, Uniunea Europeană a pus la punct noi politici în acest domeniu. În aprilie 2016, Comisia a adoptat o comunicare în ceea ce privește strămutarea forțată și dezvoltarea. Acesta a fost un angajament al Uniunii Europene la summitul umanitar mondial care a avut loc la Istanbul în mai 2016. Politica avea în spate ani de experiență în ceea ce privește nevoile, cum pot fi rezolvate nevoile acestor populații la nivel intern strămutate, persoanele strămutate intern și refugiații iar uh, abordarea era aceea de uh, iar abordarea că trebuie să li se permită refugiaților să supraviețuiască nu mai era, nu mai putea să fie durabilă, mai ales dat fiind crizele cu care ne confruntăm la ora actuală. Comunicarea avea o abordare de prevenire a strămutărilor uh, forțate și pentru a preveni uh, prelungirea acestor uh, crize și pentru oferirea de asistență umanitară în aceste cazuri. A promovat implicarea uh, actorilor umanitari și politici și economici pentru a uh, rezolva problemele care stau la cauza acestor fenomene și pentru a face față nevoilor comunităților uh, gazdă. Abordarea este una de, de autosprijin pentru a le permite acestor populații să trăiască în demnitate și să-și aducă contribuția la comunitățile gazdă până se va găsi o soluție de durată. La ora actuală derulăm această comunicare în uh, mai multe situații pe teren principiile generale a acestei comunicări corespund celor din uh, um, cadrul de reacție pentru refugiați cuprinzător și al proiectului Zero al uh, Pactului Global pentru Refugiați. În ceea ce privește Pactul Global pentru Refugiați, vreau să nu repet ce a spus domnul comisar Avramopoulos, aș dori totuși să vă spun câteva lucruri de ordin general. În primul rând, Uniunea Europeană recunoaște rolul central pe care îl joacă în altul comisar, în comisar al ONU în ceea ce privește acest cadru și în ceea ce privește um, Pactul uh, Global și vreau să mă folosesc de această ocazie pentru a saluta uh, rolul înaltului comisar al ONU uh, în acest proces. Uniunea Europeană își uh, reiterează angajamentul în ceea ce privește Convenția privind statutul refugiaților și protocolul său ca o fundat, ca o temelie a protecției internaționale a refugiaților. În al treilea rând, sprij, sprijinim structura acestui uh, proiect de pact, adică uh, reacția care a fost deja adoptată, plus un plan de acțiune despre care v-a uh, vorbit, uh, vi s-a vorbit mai devreme. În afară de acest program de acțiune, um, a cărei nat- natura sa este de apreciat uh, în contextul acestui cadru și rezolvarea cauzelor strămutării externe. Aici există un, nevoia de partajare de responsabilitate, de cooperare, cooperare internațională, solidaritate, implicarea diversilor uh, actor și găsirea de soluții durabile. Toate acestea sunt elemente cheie care ar trebui să se oglindească în uh, Pactul Global pentru Refugiați. Iar în lunile viitoare, Uniunea Europeană se va implica în mod constructiv în uh, discuțiile și consultările care vor avea loc și sperăm din tot sufletul că acest proces va duce la adoptarea Pactului Global pentru Refugiați, care este un instrument, așa cum a spus și domnul comisar în prezentarea sa, care este necesar mai mult decât oricând înainte. Vă mulțumesc foarte mult, sper că am reușit să fiu destul de succintă, iată, nu, uh, nu am uh, depășit nici 8 minute. Eu întotdeauna am crezut, spune domnul președinte, că în 8 minute poți să spui uh, ce spui și în 10-12 uh, minute. Este o disciplină foarte bună pentru noi și se vor adresa întrebări din sală. Aș vrea ca, uh, ca oaspeții noștri să răspundă întrebărilor uh, Um, parlamentarilor. Eu nu o să trag eu uh, uh, concluzii la sfârșit. Acum avem reprezentantul ECRI, doamna Papadopoulou. Bine ați venit! Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru invitație la această reuniune interparlamentară. Eu um, reprezint ONG-urile și perspectiva ONG-urilor în această discuție. Uh, și uh, o să vă prezint uh, idei care au fost uh, deja comunicate în Geneva în cadrul consultărilor și care sunt împărtășite de comunitatea ONG-urilor. În primul rând vreau să vă spunem că noi recunoaștem eforturile înaltului comisar al ONU pentru refugiați și pentru pactul global și implicarea ONG-urilor în mod constant pe parcursul întregului anului trecut. Recunoaștem și faptul că Uniunea Europeană s-a angajat în mod continuu de la declarația, de la New York pe parcursul tuturor discuțiilor tematice uh, în conformitate cu abordarea sa în ceea ce privește strămutarea forțară și dezvoltarea uh, și și-a întețit uh, sprijinul umanitar. Salutăm acest proiect al programului de acțiune și îl considerăm cuprinzător, acoperă aproape toate subiectele de importanță Există un număr de elemente importante pe care le salutăm și care arată că se face o transformare la nivelul comite- abordării comunității internaționale uh, se lasă în spate taberele de refugiați și îngrijirile, de, uh, și îngrijirile acordate acolo și se pune mai mult accent pe comunitățile gazdă și pe um, emanciparea refugiaților. Acest, acest trans, Uh, transformare este foarte importantă. Apoi, dreptul de a uh, munci al refugiaților, care acum începe să se încetățenească, devine din ce în ce mai important, precum și consolidarea relațiilor cu actorii de, dezvol- de dezvoltare, cum ar fi Banca Mondială. Toate acestea sunt elemente pozitive extrem de importante, care sunt promițătoare în același timp dacă dorim ca acest pact global să transforme într-adevăr abordarea comunităților internaționale în ceea ce privește protecția, ceea ce se speră că se va întâmpla, ar mai fi câteva aspecte care s-ar putea îmbunătăți și dacă ne permiteți o să vă atragem atenția asupra lor este uh, uh, vorba despre nevoia de a Uh, avea o ambiție colectivă, un cadru și obiective colective. În al doilea rând, nevoia de a avea un caracter mai operațional și oferind îndrumare statelor în ceea ce privește modul în care se face față acestor fluxuri uriașe și modul în care se pot oferi soluții pentru refugiații în întreaga lume. Vreau să vă vorbesc mai mult despre aceste lucruri. În ceea ce privește ambiția colectivă, uh, Haideți să ne întoarcem o clipă la obiectivele pactului global despre care uh, s-a vorbit deja domnul uh, Turk. Uh, acest pact ar trebui uh, să umple o lacună continuă în ceea ce privește protecția internațională a refugiaților și să asigure o, răspunde, o partajare a răspunderii previzibilă. În ceea ce privește această partajare internațională, care este plus valoarea? În primul rând, uh, în mod ideal, uh, ar trebui să existe o mai bună definiție. Ce înseamnă partajare globală a responsabilității? Și niște angajamente concrete în ceea ce privește modul în care se manifestă în practică acest lucru, în ceea ce privește uh, primirea, admisia, sprijinul acordat comunităților gazdă și uh, soluții, cum ar fi relocarea externă, de pildă, toate acestea există, dar trebuie să existe un angajament foarte concret și implicarea mai multor uh, state. Avem nevoie de mai mult should, uh, trebuie, mai mult decât could, ar trebui. Deci un limbaj care să încurajeze uh, statele să se angajeze mai mult. Și noi am transmis deja aceste informații, nu sunt noi, bineînțeles. Și al doilea aspect este o sferă de aplicare globală, fiindcă acum se vorbește despre state interesate și, bineînțeles, asta nu duce la răspundere uh, colectivă. Încercarea de a aduce la altă cât mai multe state și, bineînțeles, majoritatea refugiaților sunt găzduiți uh, statele în curs de dezvoltare, iar dar uh, statele uh, Uh, europene sunt și ele gazde și au și ele răspundere, nu numai în termen de donatori. Deci este vorba despre o răspundere globală, colectivă, pe care dorim, care dorim să se manifeste prin programul de acțiune. Și în al treilea rând trebuie um, reiterat dreptul la azil și la non refulmo Programul de acțiune poate să fie îmbunătățit în ceea ce privește protecția și drepturile omului ale refugiaților, accesul la justiție, protejarea dreptului de securitate și dreptul, de a, dreptul la azil, accesul la drepturi, ar trebui să se facă referind la acest lucru deja din preambul în ceea ce privește ratificarea Convenției de la Geneva și a protocolelor sale de către toate statele. Aceste, aceste uh, lucruri uh, sunt cerute și de comunitatea internațională, deci ar putea să se regăsească în text, bineînțeles. Uh, iar um, asta ar fi uh, um, ambiția colectivă. Apoi, în ceea ce privește caracterul operațional, proiectul Zero este un fel de, chibri, de hibrid care aduce la oaltă principii și uh, îndrumări, orientări operaționale. Ar fi mai util dacă în uh, revizuirea care este deja în derulare, unele ar uh, deveni mai, mai clare în ceea ce, lucrurile deveni mai clare în ceea ce privește orientările func- funcționale și la nivel de calendar, de pildă un calendar pe termen scurt, mediu și uh, lung, planificarea situațiilor de contingență cu niște îndrumări mult mai clare. Uh, o abordare holistică a societății, care a fost întotdeauna motoul nostru în aceste discuții și care este foarte important în ceea ce privește pactul global și extrem de importante. Lucrurile ar putea fi um, articulate mai bine și statele trebuie ajutate să facă acest lucru. Ce înseamnă această abordare holistică la nivelul societății? Cum se coordonează lucrurile? Cum uh, asigurăm participarea refugiaților pe întreg parcursul în mod sistematic, în egală măsură? Uh, Um, cum uh, sunt generate anumite structuri naționale, care este uh, rolul leadershipului local și așa mai departe. Apoi avem nevoie și de un sistem de monitorizare și de evaluare credibil care este deja prevăzut, bineînțeles, în programul de acțiune, dar care trebuie să fie aplicat uh, până uh, înaintea uh, pactului global cu calendare foarte clare și cu obiective bine delimitate. Uh, s-ar putea să fie uh, legat la scopurile de dezvoltare uh, uh, um, iar uh, iar uh, implicarea ar fi nu numai la nivelul statelor, ci și la nivelul refugiaților, fiindcă până la urmă acestea sunt persoanele care, în fața cărora suntem răspunzătoare. Îi ajutăm pe acești oameni să ajungă la o soluție și să găsească o soluție și să aibă o viață durabilă în locul unde sunt. Și, bineînțeles, ONG-urile sunt gata să vă ajute în ceea ce privește dezvoltarea acestui sistem de monitorizare și de evaluare. Și încă câteva lucruri. Răspunsurile la crize depind de context și de regiune. Și un exemplu foarte clar este Uniunea Europeană de structură regională. Deci aceste instituții regionale trebuie să aibă un rol mai clar în ceea ce privește programul de acțiune. Și aceste două pacte sunt complementare. A, proiectele zero au fost deja publicate. Pentru ambele trebuie să existe un, medica, un mecanism de coordonare, fiindcă există mai multe subiecte care sunt transversale, care merg mână în mână și afectează și migranții și refugiații, mai ales în contextul fluxurilor mixte fie că este vorba despre detenție sau uh, centrele de primire, uh, operațiunile de salvare, asistența oferită grupurilor vulnerabile, copiilor și așa mai departe. Trebuie deci să există coerență în acest, între aceste două. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim pentru perspectiva pe care ne-ați oferit-o din partea ONG-urilor. Trecem acum la intervenția părintelui Fabio Baggio. Este cea de-a doua oară um, când vine rândul comisiei noastre. Vă rugăm, domnule Baggio. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în italiană, așa că vă rog să vă puneți căștile. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru invitație, pentru a vă comunica referitor la poziția noastră pentru pactul privind refugiații și migranții. Întâlnirea Comisiei Parlamentare, Interparlamentare de astăzi mi oferă ocazia plăcută de a scoate în evidență intențiile comune care au motivat atât uh, Sfântul Scaun cât și Uniunea Europeană să acorde o atenție celor două pacte care vor duce la gestionarea mai bună a fluxurilor migratorii. Secțiunea migranți și refugiați, aflată sub oblăduirea um, lui Papa Francisc, a trimis către ONU deja un document săptămâna trecută care include 20 de puncte sub uh, um, umbrela unor cuvinte cheie, pe cum a primi, a găzdui. Aceste măsuri, în ansamblul lor, reprezintă un ansamblu, un răspuns holistic, global la provocările de astăzi. Am considerat oportun să redactăm un singur document în temeiul constatării că migrația este alcătuită tot mai mult din fluxuri mixte și că migranții și refugiații, înainte de toate, sunt persoane care au drepturi fundamentale și demnități inalienabile. Această alegere urmărește să scoată în evidență în plus faptul că procesele de negociere ale celor două pacte globale trebuie să tindă la cea mai mare armonie posibilă, pentru ca în acest fel să poată răspunde la provocările pe care le ridică un scenariu global al migrației deosebit de complex. Cu toate acestea, pentru specialiști nu va fi greu să identifice printre cele 20 de puncte sugestii care vizează mai ales protecția internațională. E vorba mai ales de considerente de natură practică derivate din experiența pe teren a bisericilor locale și organizații catolice. Bune practici deja puse în aplicare și care pot fi reproduse în alte contexte geografice. Uniunea Europeană și statele sale membre pot firește să se laude cu multe practici care corespund sugestiilor care sunt uh, enumerate în cele 20 de puncte de acțiune. Iată de ce Departamentul Migranți și Refugiați consideră ca fiind esențială contribuția pe care Uniunea Europeană și statele sale membre o pot aduce la procesul în curs. Principiile și valorile pe care se bazează cele 20 de puncte de intervenție reprezintă trăsăturile definitorii ale acelui umanism integral care s-a născut pe acest continent și care a dus la întemeierea unor instituții și convenții internaționale. Dați-mi voie să vă transmit acum cuvintele din partea lui Papa Francisc. Europa este apărătoarea drepturilor omului, a, libertăți, a democrației și a libertății. Este un pământ al poeților, filozofilor, artiștilor și oamenilor de literă. Este o mamă a popoarelor și a, uh, națiunilor, mamă a marilor femei și bărbați care au știut uh, să lupte și să-și dea viața pentru libertatea fraților lor, Europa este încă o dată chemată să uh, asume acest rol de protagonistă. Și acolo unde alții se descurajează, statele Uniunii Europene, cu o tradiție puternică de care sunt mândre, pot uh, să încurajeze comunitatea internațională să răspundă împreună la provocările globale și să lucreze pentru o lume mai bună, asumându-și fiecare stat propriile uh, răspunderi. Atenția acordată solicitanților de azil și refugiaților care au sosit în ultimii ani, programele lansate pentru ei și eforturile legislative intense făcute la nivel național, cât și la nivelul Uniunii Europene, precum reformarea regulamentului Dublin, arată seriozitatea angajamentului pe care și l-a asumat Uniunea Europeană în domeniul azilului. Pactul global pentru refugiați reprezintă șansa pentru a implica și alte state de pe continentul european și de pe alte continente în acest angajament comun pentru a veni cu un răspuns mai amplu și mai eficace. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, uh, părinte Bagio. Acum uh, trecem direct la dezbatere. Vă mulțumesc pentru atenție și răbdare. Invitații noștri vor răspunde la întrebările uh, care vor fi adresate. Vestea bună că aproape toată lumea dorește să pună o întrebare și vestea proastă e că nu prea avem decât uh, câteva minute. Știu că sunteți deputați și poate vă veți supăra pe mine că am să fiu foarte strict cu timpul, vă rog încercați să vă încadrați în două minute. Am să încep cu cineva care știu că se va descurca foarte bine. Vom începe cu uh, eurodeputații, după care cu deputații din Parlamentele Naționale. Am să încep cu doi deputați care sunt uh, autori ai uh, abordării pentru migrație. Am să încep cu doamna Mețola de la PPE. Mulțumesc, Claude, am să încerc să vă cât să poate de succintă a fost nevoie de peste un an și jumătate să negociem și să redactăm raportul nostru, așa că vă rog, aveți puțin tigă răbdare pe măsură ce voi voi prezenta principalele puncte. Deși uh, am avut nevoie de atâta timp să le adoptăm, uh, magnitudinea problemei este în continuare zdrobitoare, în continuare oameni mor în mările noastre, sute de persoane își pierd viața și uh, ca politicieni nu putem decât să înțelegem că avem obligația să facem ceva și să ne asigurăm că aceste persoane nu devin niște date statistice fără nume. Trebuie să ne schimbăm mentalitatea. Nu mai trebuie să avem soluții de urgență la situații de urgență trebuie și în acest Parlament să avem o viziune sustenabilă pe termen lung. Punctul de plecare al raportului nostru a reprezentat ideea că solidaritatea trebuie să reprezinte principiul pe care să se bazeze orice intervenție privind migrația. O abordare de ansamblu la migrație trebuie să includă măsuri care să țintească înainte de toate rețelele criminale trebuie să oprim acei oameni care profită de pe uh, urma acestor persoane vulnerabile. Trebuie de asemenea să facem o deosebire între cei care se află într-o situație vulnerabilă și cei care vin în Europa din motive economice. Înțelegem că acele persoane care fug din calea persecuției și a războaielor au dreptul la războaie, au dreptul, îmi cer scuze, la protecție, dar asta nu echivalează cu migrație pentru toți. Trebuie să revenim la problema transferului uh, pentru protecție internațională. Dacă acum dacă suntem o uniune a unor valori partajate, trebuie să devenim acum și o uniune a răspunderii partajate. Trebuie să creăm căi legale uh, de migrație și să avem o abordare mai bună pentru transfer. Pentru că dacă vom reuși să facem acest lucru, atunci oamenii nu vor mai fi nevoiți să se urce uh, în niște bărci părăginite și să-și piardă viața în larg. Statele trebuie să-și îndeplinească obligațiile la frontierele externe dacă e să liniștim uh, fricile cetățenilor. Și pe termen lung, închei, trebuie să abordăm cauzele care stau la rădăcina acestui fenomen. Trebuie să înțelegem că e nevoie de un angajament mult mai amplu pentru a rezolva problemele de natură geopolitică ale vremurilor noastre. Trebuie să avem o abordare dublă. Trebuie să protejăm drepturile tuturor în același timp, e adevărat, dar în același timp cred că putem pretinde pe bună dreptate ca toți să respecte drepturile și valorile pe care sunt uh, fundate și pe care se bazează Uniunea Europeană. Doamna Mezzola din Malta, doamna Mezzola, a depășit un pic două minute, aveți uh, un indicator uh, care vă arată exact uh, cât timp a durat intervenția dumneavoastră. Acum urmează doamna Chienghe din Italia, două minute. Doamna Chienghe împreună cu doamna Mețol au fost uh, autoarele abordării globale a Parlamentului pentru migrație. Vă mulțumesc, domnule președinte Moraes, și le mulțumesc de asemenea oaspeților noștri care au luat cuvântul înaintea mea și care au scos în evidență importanța Pactului Global pentru Refugiați. Așa cum a scos în evidență de altfel și domnul președinte în introducerea lui, Pactul Global reprezintă o șansă istorică pentru a atinge acele obiective care sunt de natură internațională, și anume mobilitatea, mobilitatea în toate aspectele ei. Pentru că cele două pacte nu sunt diferite. Să nu uităm faptul că adoptarea acestor două pacte va întări, practic, obiectivele unul ale celuilalt. Obiectivele sunt multidimensionale și transversale, iată de ce e nevoie de abordări și soluții globale, integrate și coerente. Niciun stat singur nu poate face, provo- face față provocărilor reprezentate de acest fenomen. Iată de ce meritele acestor uh, pacte globale rezidă în partajarea răspunderilor. Aceeași răspundere unită principiului solidarității împreună formează cadrul rezoluției Parlamentului European privind o abordare holistică la fenomenul migrației. Recunoaștem contribuția pe care au adus-o țările gază și, de asemenea, să nu uităm, aceste țări reprezintă practic regiunile cele mai sărace de pe glob și e important să beneficieze de un sprijin corespunzător. Cu toate acestea, există câteva aspecte care trebuie să rămână în atenția noastră. Garantarea drepturilor omului, siguranța, demnitatea tuturor refugiaților și migranților trebuie respectate. După cum a spus și părintele Bajo, înainte de toate, drepturile omului. Drepturile persoanelor vulnerabile, mai ales ale copiilor și femeilor, trebuie să se afle în centrul uh, eforturilor noastre. Principiul nereturnării trebuie de asemenea să se regăsească în eforturile noastre. Trebuie să abordăm cu eficacitate cauzele profunde ale migrației, conform agendei 2030. Ce se întâmplă în Siria, în Burundi, în Republica Democratică Condo, țări care au fost definite uh, de ONU ca fiind abatoare umane, presupun un efort global. Aceste două pacte vor uh, fi încununate de succes dacă reușesc să umple golul dintre retorică și realitate, pentru că în caz contrar se vor număra, se vor pierde printre nenumărate declarații deja făcute. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la parlamentarii naționali. Începem cu domnul Sengerzalan din Ungaria pentru PP. Două minute, vă rog. Intervenție fără microfon din sală. Domnul deputat nu și-a pornit microfonul. If you could uh, put your microphone okay, on, sorry. sorry. Vă rog să vă porniți microfonul, spune domnul președinte. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi și colegi. Considerăm un semnal echilibrului faptul că acest proiect de pact, pe lângă obligații, include și grijile specifice ale statelor membre, pe lângă considerentele umanitare trebuie să luăm în calcul și considerente de siguranță națională. Suntem de acord cu faptul că pericolele potențiale pe care uh, l-ar putea reprezenta aceste persoane trebuie evaluate chiar la intrarea în țară, la frontieră. Salutăm de asemenea și faptul că se ține cont de dimensiunea externă a politicii UE, zonele de tranzit, de pildă, cât și locurile considerate sigure. Suntem convinși că gestionarea Problemele ar trebui să, începe în să înceapă în afara frontierelor UE. Ar trebui să încheiem tratate care ar uh, include de asemenea returnarea și transferul uh, refugiaților. Protecția frontierelor externe se poate realiza, printre altele, prin crearea celor hotspots iar migranții economici trebuie cu adevărat diferențiați de cei care solicită azil. Noi suntem pentru și propunem, de altfel, să se includă în text o procedură care să se refere la cele persoane care nu sunt uh, persoane care ar trebui să beneficieze de protecție. În plus, suntem de acord cu faptul că trebuie să se ia măsuri concrete în acele țări care sunt cele mai afectate pentru integrarea migranților și să luptăm împotriva radicalizării în țările de origine. Ungaria este în favoarea cooperării cu aceste state. Ungaria nu dorește neapărat să integreze migranții, eforturile noastre ar trebui să fie orientate înspre returnarea migranților. Mulțumesc, dragi colegi! Vă reamintesc că două minute nu e doar o îndrumare, ci e o realitate. Vă rog să vă încadrați în două minute, pentru că toată lumea va lua cuvântul și trebuie să trecem la următorul bloc uh, la timp. Știu că e greu să ne încadrăm uh, într-un interval atât de scurt, dar aveți cu toții experiență, așa că sunt convins că veți descurca extraordinar. Urmează acum Elen Ștamatachi din uh, partea Parlamentului Elen. Vă rog, aveți cuvântul două minute. Doamnelor și domnilor, această dezbatere în cadrul acestei comisii este deosebit de importantă, deoarece dialogul și concluziile pe care le putem trage vor reprezenta o contribuție utilă și pentru parlamentele naționale pentru a defini aceste două pacte uh, mondiale, globale pentru refugiați și migranți. Aceste pacte vor fi um, respectate de ONU și țările membre. 2015 a fost punctul de vârf. Am atins, ne-am lovit de un flux migratoriu cu care nu ne mai confruntasem de la cel de-al doilea război mondial. Acum uh, ne aflăm într-o situație în care avem un război în curs în Siria, situație îmbinată cu situația din Orientul Mijlociu în general, la care se adaugă o situație complicată în Africa de Nord și criza economică de la noi. Europa trebuie să fie la înălțimea posibilităților sale. Trebuie să punem în aplicare politici adecvate. Și singura soluție este să punem capăt conflictelor existente, războaielor în curs și să eliminăm inegalitățile economice, atât la nivel european cât și la nivel global. Nu putem avea o abordare fragmentată, trebuie să oferim un, răz, un răspuns comun care să abordeze problema de la rădăcină, un răspuns care să asigure pacea și solidaritatea între popoare. ținând cont de valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Firește, statele membre trebuie să-și partajeze răspunderea. drepturile omului trebuie să fie întotdeauna respectate. Apoi trebuie să le oferim refugiaților un tratament economic adecvat. Tratatul de la Geneva e un pas înainte, însă trebuie să facem ceva și când vine vorba de regulamentul Dublin și în ceea ce privește reunificarea familiei. În 2016, multe țări din sudul Europei și-au închis frontierele au uh, închis într-o cușcă, practic, refugiații în Grecia, în Italia, lucru care a dus la acordul care s-a încheiat ulterior cu Turcia pentru a bloca acești oameni. Acest acord cu Turcia e unul problematic, pentru că nu putem considera Turcia ca fiind o țară terță sigură. Există nenumărate exemple care arată că nu e atât de sigură drept consecință, nenumărați refugiați au rămas blocați în insulele orientale din Marea Egee. S-au înregistrat încălcări clare ale drepturilor omului în ceea ce privește refugiații în acele situații. Domnul președinte intervine, o întrerupe. Mă apropie de sfârșit, spune doamna Stamatachi. Trebuie să abordăm problema la nivel global. Pactul global trebuie să se bazeze pe solidaritatea între popoare. Vă mulțumesc încă o dată. Dragi colegi, limitez timpul pentru că la, la 4 și un sfert, dacă găsiți o cale de unde să scoatem timp uh, din uh, Joben, uh, anunțați-mă. Da, văd câțiva între dumneavoastră care se gândesc uh, cum putem face. Doamna Wikström, uh, văd că mă privește fix, de asemenea, vă rog, rezumați-vă la principalele puncte pe care doriți să le comunicați. Nu așteptăm din partea dumneavoastră o poziție a țării. Acum, de la eurodeputați, Teresa Jiménez Beseril. Două minute, Teresa, te rog. Da. Muchísimas gracias. Gracias, Claude. Mulțumesc foarte mult, Claude voi insista, mă voi opri asupra unui punct concret care uh, este că traficanții de persoane folosesc criza migrației care să, ca să-i transforme pe oameni în sclavi. Este foarte important să luptăm împotriva acestui trafic de sclavi. Practicile lor sunt brutale și foarte eficiente. Uh, crimele lor sunt uh, de nedescris și este un lucru traficul de migranți și alt lucru este traficul de persoane, exploatarea. Însă, victimele uh, sunt uh, fără apărare în fața traficanților și majoritatea lor sunt uh, fete și femei care sunt exploatate sexual, atât în timpul uh, călătoriei, cât și în centrele unde sunt uh, um, unde sunt găzduiți acești migranți. Am, am văzut cu ochii mei uh, și știu că în centrele de primire, în Grecia și în Italia, există prostituție, cu toate că nu se vorbește despre acest lucru. Aceste victime, întotdeauna se vorbește de victime în general, însă trebuie să identificăm foarte clar tipul de victimă și să uh, criminalizăm utilizării, utilizarea unei persoane și folosirea acestor oameni în acest fel. De asemenea, trebuie să ne referim la discriminarea împotriva femeilor și copiilor care se confruntă cu exploatare de către uh, traficanții de uh, ființe umane. În timpul călătoriei și nu numai, ajutorul ajunge foarte târziu și victimele nu au aproape niciun mm, recurs. Vă mulțumesc din partea ehm, Parlamentelor Naționale, doamna Jules din Regatul Unit. Da, vă mulțumesc. Sunt de la Comisia pentru Afaceri Interne din eh, Camera Comunelor Regatul Unit, bineînțeles, are o tradiție de a acorda azil, în, a, avut un rol cheie în Convenția din 1951 pentru refugiați. Aș dori să fac câteva observații rapide în legătură cu primul draft. Programul de acțiune cred că trebuie să aibă planuri clare pentru în participarea în preluarea refugiaților. Ar trebui să uh, mergem mai departe în ceea ce privește reîntrunirea familială și să, des, să lărgim definiția familiei. Uh, salut trimiterea de la pagina 13, însă poate aceasta poate să fie extinsă. Uh, salutăm platforma, însă avem nevoie de un calendar foarte clar și distribuirea responsabilităților. Cu toții înțelegem necesitatea, înțelegem, după cum au spus și alți colegi, că ar trebui să avem un limbaj mult mai uh, clar și mai răspicat. Trebuie să punem accentul pe mm, problemele cu care se confruntă femeile, în special în ceea ce privește lipsa de documente de identitate, uh, procesarea refugiaților uh, Există și un raport eh, național care are câteva eh, idei foarte bune în acest sens. Cred că trebuie să găsim eh, alternative la aceste tabere de refugiați, care nu trebuie să devină status quo-ul. Din perspectiva mea, oricare ar fi rezultatul Brexit, cred că Regatul Unit ar trebui să facă mai mult și nu mai puțin pentru a colabora cu guvernele din lume, pentru a împărtăși responsabilitatea primirii refugiaților. Vă mulțumesc pentru intervenție și pentru aceste trimiteri. Uh, din partea uh, uh, eurodeputaților, doamna Ana Gomes. Bineînțeles că susținem pactul global, însă aceea să fie mai mult decât un nou instrument ONU care ne este bun pentru conștiințe, dar nu are niciun scop practic. M-am săturat de ipocrizia la care asistăm între guvernele europene. Acestea, acest lucru se leagă de diferența foarte mare între uh, practică și ce ar trebui, ceea ce ar trebui să se facă. Știm cu toții ceea ce ar trebui să se facă. Trebuie să revizuim com- Convenția de la Dublin. Așteptăm de foarte mult. Avem nevoie uh, de vize umanitare pentru refugiați și denunțăm faptul că am uh, potențat uh, traficanții prin nedeschiderea unor căi legale de, pentru refugiați. Uh, să aruncăm bani în stânga și în dreapta nu e o soluție, în speranța că alții îți vor rezolva problemele. Când știm că statele în dezvoltare își asumă marea parte a refugiaților. Mi se pare ridicol să uh, Eh, vorbim despre un proces atunci când eh, în Cartum eh, a fost încarcerat un laureat al premiului Saharov, Salim Mahmud Osman. Noi dialogăm cu un mm, regim ucigaș și spunem că sunt partenerii noștri care creează, de fapt, mai mulți refugiați decât migranți. Și externalizarea, această idee că putem externaliza către Libia și Turcia responsabilitățile noastre este ridicolă și am nevoie, avem nevoie ca parlamentele naționale să ceară o răspundere pentru ceea ce se întâmplă cu acest acord care este ilegal, imoral și, uh, după cum au, și incorrect, după cum au spus colegii din Grecia. Vă mulțumesc din partea parlamentarilor naționali, domnul Simon Busutil, PPE din Malta. Mulțumesc, domnule președinte, și eu salut acest uh, proiect zero, care mi se pare un uh, document echilibrat. Aș dori să spun un lucru. Eu văd că aceste pacte ca o mare oportunitate ca Uniunea Europeană să influențeze o inițiativă atât de importantă la nivel global, care poate să schimbe felul în care acționează statele și în care interacționează statele în fața provocării crescânde a azilului. Aș spune că este și o oportunitate, pentru că ni se dă oportun- șansa de a ne, de a ne implica uh, și de a, a ne angaja cu statele de origine și de trans- tranzit pentru a găsi soluții care, până la urmă, ne vor ajuta să le implementăm împreună. Însă acest pact global mi se pare și un test pentru capacitățile noastre de a ne uni în legătură cu o problemă care a expus atât de multe uh, diviziuni între noi. Uh, partajarea responsabilităților, care este un lucru important pentru mine că venind dintr-un stat de frontieră, Malta. Nu ne putem permite să mergem uh, în fața ONU divizați. Deci haideți să uh, profităm de această oportunitate de a uh, vorbi pe un singur glas. Deseori se discută despre refugiați și despre azil ca despre o problemă. În mod sigur, la nivel național, acum, cu acest pact global, putem să facem parte din soluție. Eu sper, domnule președinte, că Parlamentul European va putea să joace un rol crucial în uh, apropierea noastră spre o poziție comună, pentru că avem nevoie să ajungem la un rezultat corect. Vă mulțumesc, mulțumim, domnule Busutil. Uh, trebuie să uh, menționăm și faptul că ați fost un membru al Parlamentului European. Eh, din partea eurodeputaților. Domnul Lopez Aguilar, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, două minute, foarte, foarte scurt. Prim, primul rând, am văzut dinamica acestor comisii interparlamentare și vedem o diferență din ce în ce mai mare între poziția luată de către eurodeputați și eh, pozițiile reprezentanților parlamentelor naționale care susțin uh, poziția statelor naționale în locul unei abordări europene, care era ideea de la care am plecat. Acest lucru nu mi se pare sănătos și acceptabil atunci când vine vorba despre pactul global pentru refugiați. Acesta necesită o abordare europeană împărtășită de noi cei care respect, reprezentăm perspectiva europeană și cei care reprezintă perspectiva statelor membre, dar și uh, un răspuns unificat european. Am, ambele secțiuni uh, sunt legate între ele. Migrația globală, și, uh, pactul global pentru migrație și uh, fapt, și faptul că refugiații trebuie să aibă ocazia de a uh, avea căi uh, legale de a ajunge în Europa. Noi am solicitat aceste căi de mult timp și asta nu este doar poziția Parlamentului European care uh, vine nu doar din partea Parlamentului European, ci și din partea statelor membre, pentru că Curtea de Justiție a făcut foarte clar că nu este obligatoriu să se acorde vize umanitare, însă depinde de statele membre, conform legislației naționale, să o facă dacă au mijloace juridice de a o face și rog parlamentele naționale să solicite guvernelor să uh, deschidă perspectiva uh, căilor de imigrație legală, inclusiv a vizelor umanitare, care stau la dispoziția statelor membre. Vă mulțumesc! Și acum domnul Perez López Pasaran de la Senatul Spaniol, PP, două minute. Vă mulțumesc foarte mult reprezentant al unui stat care este Spania, cel, cel de-al treilea stat care primește ca, ca număr refugiați din, nu doar din Africa, cât și din Venezuela, Siria și Columbia. Așadar, avem experiență în ceea ce privește gestiunea și aș dori să intervin în legătură cu două concepte care cred că deja apar în declarația de la New York, în uh, declarația de la Dublin, în documentele cadru și în tot ceea ce are de a face cu imigrația și refugiații. Sunt două concepte care nouă ni se par foarte importante, responsabilitatea și solidaritatea statelor. Deja s-a spus aici, trebuie să ne implicăm în eforturi. Este un, sunt lucruri pe care trebuie să le rezolvăm și pe care să ne implicăm. Suntem un for al parlamentelor naționale și cred că toate statele și toate parlamentele naționale trebuie să ne implicăm în această solidaritate și responsabilitate pe care o avem pentru refugiați. Cred că trebuie să ajungem la un echilibru și să lucrăm pe, către o aplicare normală, pentru că orice regulă care uh, Uh, impune o sarcină prea mare pentru state cum ar fi Spania, Italia sau Grecia sau pentru un alt stat în care intră foarte mulți refugiați, nu poate să fie rezolvată de către un singur stat negru și membru și noi ne-am simțit foarte singuri și de aceea trebuie să conlucrăm mai mult în viitor. Credem că responsabilitatea de a rezolva uh, situația refugiaților și migranților aparține tuturor statelor, nu doar din Uniunea Europeană, dar în Uniunea, din Uniunea Europeană în special uh, există asemenea crize care sunt ciclice, dar uh, care trebuie să fie rezolvate. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, domnul Ceacek, din partea Parlamentului Polonez, ECR. Wsłuchując się w dzisiejszą debatę, mam wrażenie, am urmărit dezbaterea de astăzi și nu pot să mă îndepărtez de impresia că facem că avem exact, suntem exact inversul imaginii Europei, care ar fi un turn de fildeș, care este care nu are solidaritate. Din contră, suntem solidari și vreau să vă mulțumesc pentru acea exprimare a acestei solidarități. Uh, vreau să mm, mă exprim în numele Parlamentului polonez, vă atrag atenția asupra două aspecte deja evocate. Experiența din Uganda, de exemplu. Acest domeniu Eh, noi avem foarte multe admirație pentru acest stat, însă este mm, indubitabil că trebuie să susținem acest stat în eforturile sale de a primi imigranții și refugiații. Nu doar Uganda. Această solidaritate trebuie să fie manifestată față de toate celelalte state care fac aceste eforturi solidaritatea trebuie să fie uh, extinsă și la uh, acoperirea cheltuielilor și costurilor acestor state care se găsesc în prima linie. Un alt aspect care mi se pare foarte important uh, și în legătură cu care s-a vorbit deja, mă gândesc la sistemul de azil Eh, avem nevoie de un sistem internațional pentru refugiați, este indispensabil, însă în același timp trebuie să ne regândim la faptul că această protecție internațională nu poate în niciun caz să diminueze eh, sentimentul de securitate al cetățenilor din statul gazdă. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Urmează Martin Hefner de la EFD. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mai exprim în limba germană. Format. Înainte de toate, doresc să abordez formatul acestei întâlniri. Această invitație nu avea nimic, uh, credeam eu, de a face cu discursuri, ci mai degrabă cu un schimb de opinii între state. Cred că putem îndrept, îmbunătăți. E vorba de perspective. În primul rând, e vorba mai degrabă de nevoile refugiaților și mai puțin de stabilitatea țărilor receptoare. Pe lângă costurile semnificative pe care ne, le avem noi, e de luat în calcul și sporirea violenței, cât și molestarea, hărțuirea și uh, violurile față de fete și femei de la noi din țară. Aș dori să scot în evidență că, deși statisticile oficiale au fost uh, înflorite, avem o înregistrăm, de pildă, în regiunea de unde vin eu, Bavaria, o rată a violurilor cu 50% mai mare, iar făptașii sunt în 80% din cazuri tineri bărbați, lucru care limitează considerabil posibilitățile de liberă mișcare a femeilor. Nu știu dacă ar putea să fie rezolvat la nivel uh, al Uniunii Europene. Noi dorim uh, norme la nivel național și este foarte important să eliminăm uh, una din principalele cauze ale acestui flux de refugiați, și anume guvernul doamnei Merkel. Mulțumesc! Next is Martin Toledano. Vă mulțumesc, Martin Toledano din Parlamentul Spaniol, PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că pentru a discuta bine problema azilului este important să facem o diferențiere și să nu amestecăm atenția acordată migrației cu uh, dreptul de azil. Nu pot, putem să considerăm refugiat persoana care emigrează din cauze economice sau climatice. Este foarte important pentru că știm că au drept la azil cei care fug de război sau sunt persecutați pentru rasă, pentru orientarea sexuală, și trebuie să fie o persoană persecutată. Dacă amestecăm lucrurile, acest lucru dăunează refugiaților. Cred că în aceste pacte mondiale ar fi foarte important să ajungem la originea persecuției acestor refugiați. De ce trebuie să plece din statul lor de origine? Trebuie să avem un sistem de rezoluție a uh, conflictelor armate. Trebuie să susținem stabilitatea în multe zone care se află în conflict în momentul actual și trebuie să creștem protecția drepturilor omului în, acestor sta- în aceste state de unde provin persoanele care își caută refugiul în Europa sau în alte parte a lumii și trebuie să solicităm solidaritate nu doar în interiorul Europei, ci și altor state care au condiții uh, de a primi uh, solicitanți de azil. Trebuie de asemenea să ne întrebăm dacă este necesar să pedepsim penal și economic pe cei care uh, creează aceste persecuții și acești refugiați. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Garcani de la SD din Norvegia. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Sunt membru al Parlamentului Norvegian. Mă bucur să mă aflu aici. Migrația este un subiect fierbinte peste tot și la mine în țară. Anul trecut am avut alegeri parlamentare, iar cel mai important uh, subiect uh, în rândul alegătorilor era migrația și asta și în alte țări europene, mai ales după criza migrației din 2015. Și putem uh, soluționa ce, și ce putem să facem noi? Nu putem să nu facem nimic, fiindcă migrația ne va afecta pe toți. Dacă vrem să controlăm frontierele, trebuie să colaborăm. Dacă vrem uh, să avem uh, un sistem de azil corect și durabil, trebuie să colaborăm și dacă dorim o politică de returnare corectă pentru cei care nu au nevoie de protecție, avem nevoie de mai multe contacte multilaterale, trebuie să colaborăm și dacă vrem să facem ceva în ceea ce privește cauzele migrației, trebuie să colaborăm. Într-adevăr, avem păreri diferite, dar dacă nu facem nimic, acest lucru va avea consecințe asupra noastră tuturor. Europa are nevoie de un sistem de azil corect și uh, comun, o partajare a riscurilor comună, a controlului uh, frontierelor și asta pentru că este o răspundere comună a noastră a tuturor. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Edite Fatner din Slovacia de la PPE. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Înainte de a vă spune mai multe, vreau să vă um, spun câteva lucruri. Era a fost o zi foarte tristă pentru cetățenii noștri. Doi tineri, un, uh, un jurnalist de investigație și uh, prietena lui au fost uciși cu brutalitate și sunt uh, convinsă că cei de aici uh, prețuiesc libertatea, mai ales libertatea de exprimare și vreau să vă spun, dragi colegi, că Ancheta acestui caz acum în Slovacia atrage foarte multă atenție. Noi cerem ca um, făptașul să fie acuzat și... Acum să ne întoarcem la acest subiect. Slovacia a participat la negocierile privind pactul global, iar în ceea ce privește negocierile viitoare, cred că trebuie să se și cred că trebuie să ținem cont de diferențele de statut între migranți, vorba de migranți economici și refugiați. Vreau să vă spun că Slovacia cere de ceva timp să se pună accentul pe cauzele migrației în țările de origine. Nu suntem de acord ca aceste probleme să fie exportate mai departe. Cauzele migrației trebuie rezolvate la um, locul de obârșe și asta este obligativitatea țării de origine. Bineînțeles, nu, pute, nu pot fi de lăsate de izbeliște aceste țări. Au nevoie de sprijin de la comunitatea internațională. Iată de ce ne bucură faptul că în acest pact global se spune foarte clar că e nevoie de uh, Uh, responsabilitatea țării de origine pentru a-și rezolva problemele în conformitate cu populația sa și cu nevoile sale. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Spolitus din Letonia are cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Um, as a member Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aceste două documente mi se par foarte bune și și vreau să-i felicit pe autorii săi și pe oaspeții de astăzi. Vreau să vă vorbesc acum despre regimul de la Kremlin, care calcă în picioare drepturile omului și principiile de bază ale, drept, ale dreptului umanitar. Dictatorul de la Kremlin ne învrăjbește unii împotriva altora, păcălește organizațiile ONU, OSCE și este cauza acestui dezastru umanitar în Siria și în Ucraina. Asta în timp ce noi suntem de vorba aici, se întâmplă. Iată de ce cer tuturor statelor membre să să-i uh, pedepsească pe rușii care își ascund banii în băncile noastre și trimit uh, copiii la universitate aici și se bucură de, de nivelul de trai european uh, iar în același timp sunt uh, complici în acest uh, crimă împotriva umanității. Trebuie să adoptăm lista Magnitsky în parlamentele noastre pentru a arăta Kremlinul că nu poate să calce în picioare acordurile internaționale și să rămâne nepedepsit. Mulțumesc! Bun, am încheiat uh, lista vorbitorilor. Vă mulțumesc tuturor că ați fost foarte disciplinați N-a fost foarte ușor, poate, să vă transmiteți mesajul, așa și unul dintre ați avut un mesaj special, dar vom mai avea o ocazie, ocazia să facem acest lucru și în a doua sesiune și este important să facem acest lucru, fiindcă face parte din proces și este important să avem uh, o interacțiune cu parlamentele naționale în cadrul acestui proces și încă o dată vreau să mulțumesc parlamentarilor naționali pentru uh, efortul și pentru faptul că sunt aici. Vreau să-i mulțumesc uh, părintelui pentru cea de-a doua intervenție aici, doamna Papadopoulou, doamna Netel Leone și domnul uh, Turk, care iarăși este pentru a doua oară prezent alături de noi. Vreau să le mulțumesc tuturor pentru participare și vreau să le mulțumesc și parlamentarilor naționali și colegilor mei pentru răbdare. Doamna Wikström va prezida următoarea următoarea sesiune este președintea Comisiei Președinților uh, este șefa uh, conferinței președinților de comisie și se ocupă de și raportare pentru sistemul Dublin. O să facem o scurtă pauză pentru a schimba prezidiul. kind of impossible choreography. I know, I know. But thank you very much. I'm doing this with 193 member states. I appreciate it. I'm not seeing you because at some moment I will have to take my plane. Yes. Thank you. hier im Büro sitzen. Ja. Ähm, deswegen überlege ich gerade,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 Well, good afternoon, colleagues and friends. Dear... Bună ziua, dragi prieteni, dragi colegi, dragi colegi din Parlamentele Naționale și dragi colegi din Parlamentul European. Am plăcerea de a prezida cea de-a doua sesiune a acestui eveniment. În primul rând vreau să îi rog pe cei care părăsesc sala să o facă în liniște și îi rog pe cei care rămân să ia loc și să ni se uh, alăture pentru această a doua sesiune. Now we will... Acum uh, avem uh, plăcerea de a colabora cu principalii actori implicați în acest subiect, iar structura acestei sesiuni este următoarea. Mai întâi co, um, comediatorii negocierilor interguvernamentale vor lua cuvântul în ceea ce privește pactul global. Domnul ambasador Camacho din Mexic, domnul ambasador Lover, Lover din uh, Elveția și uh, vă mulțumesc că ați venit uh, de așa de departe pentru a fi alături de noi astăzi. Vă suntem recunoscători. După aceea vom da cuvântul domnului Jonathan Prentice, uh, șef de la Louis Arbour și rezultat special pentru migrația internațională, și apoi Eugenio Ambrosi, director general al OIM, și doamna Ivan Ceva, domnul Simenov, pardon, uh, care reprezintă președinția bulgară, care ne va informa cu privire la cele mai recente evoluții privind negocierile la Consiliu. Și în cele din urmă vom uh, da cuvântul uh, parlamentarilor naționali. În primul rând vreau să vă spun că mă bucur foarte mult că Maria Fern va lua cuvântul ca uh, deputat din Parlamentul suedez, unde am fost colege, unde acum câțiva ani, după care domnul Constanța Urbano de Sousa, membră a Parlamentului portughez. După aceea da, avem, dăm cuvântul în sală, dar înainte de a începe, dați-mi voie să vă explic că vom da cuvântul doi membri parla- din, par- din Parlamentele Naționale și un membru din Parlamentul European până la epuizarea listei de vorbitori. Mm, dumneavoastră știți ce aveți de făcut, membrii Parlamentelor Naționale. Dacă doriți să luați cuvântul, completați formularul și dați-l secretariatului. Iar noi vom elabora astfel lista vorbitorilor. Iar colegii mei din Parlamentul European, puteți să indicați că doriți să luați cuvântul și eu o să fiu atentă la dumneavoastră. Țineți cont că, în funcție de numărul de participanți care doresc să ia cuvântul, s-ar putea să fie nevoie să restricționăm uh, timpul de vorbire. Timpul de vorbire este de cel puțin două minute în mod normal. Acum știți uh, care sunt formalitățile și vom face ce am făcut și în prima sesiune. Acum mă bucur foarte mult că pot să-i dau cuvântul ambasadorului și reprezentantului permanent al Mexicului la ONU în New York. Domnul Gomez Camacho, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. E o mare onoare pentru mine să mă aflu aici alături de dumneavoastră și uh, mă bucur că mi-ați dat uh, ocazia de a vă explica ce înseamnă pactul global și care sunt pozițiile noastre și cum uh, domnul Lauber și cu mine am redactat așa numitul uh, proiect zero care este acum în curs de negociere. E prima uh, dată, doamnă președinte, când uh, migrația intră pe ușa din față la ONU. Pentru prima dată, iată, avem un acord colectiv din partea tuturor membrilor uh, Organizației Națiunilor Unite de a concepe și de a clădi și de a negocia o înțelegere globală pentru a face față fenomenului migrației. Pentru a face acest lucru, am conceput un proces de trei etape. Prima etapă se referea la um, faptul că uh, toate regiunile din întreaga lume trebuiau să înțeleagă și să discute fenomenul migrației, cum s-a întâmplat, cum se întâmplă. Și uh, e foarte ușor să ne dăm seama cât de puțin știm despre migrație. atât de ce este imposibil să negociem ceva pe care nu-l înțelegem. Poate că nu ne dăm seama că facem acest lucru prea des. Deci, dar fiindcă este vorba de un subiect complex, iată, am uh, demarat un proces foarte profund de înțelegere. Împreună cu înțelegerea vine și celălalt obiectiv al acestei etape 1 și 2. Este vorba despre uh, oferirea de uh, confort negocierilor, negociatorilor statelor membre, clădirea de încredere nu numai face de, față de cei doi comediatori importante în acest proces, dar și între statele, între state. Pentru a, a înțelege că este suficientă încredere pentru a discuta aceste subiecte cu adevărat complexe care polarizează opinia publică și sunt uh, extrem de politizate. Aceasta a fost prima etapă. A doua etapă se, a, a fost o, o reuniune la Porto Vallarta în, în uh, Mexic, unde s-a distilat tot ce s-a discutat la nivel global prin diverse mecanisme și pe baza acestui lucru cei doi comediatori au uh, pregătit așa numitul proiect zero care reprezintă uh, documentul care se negociază acum. Este propunerea inițială pentru cu propunerea de pact global. Cum am făcut acest lucru? Pentru noi a fost foarte limpede că singurul mod în care putem face față acestor fenomene este să avem o atitudine holistică și să înțelegem migrația nu uh, pe părți, nu concentrându-ne pe o chestiune sau pe alta, nu printr-o fragmentare, ci printr-o înțelegere holistică ca fenomen unic. Spuneam adesea că abordarea a fost uh, cu o viziune de 365 de, uh, de grade, ceea ce înseamnă că fiecare aspect, fiecare unghi de la început până la sfârșit trebuie să fie înțeles și uh, uh, um, înțeles bine. Și dacă citiți documentul, veți da seama de acest lucru, că acest document nu se referă la promovarea migrației, nu se referă la condamnarea migrației, se referă la soluționarea și discutarea acestui subiect. Documentul este uh, structurat pe mai multe părți. În primul rând, o viziune, să zicem un discurs narrativ a nu numai subiectului acestui pact global, ci un discurs narrativ a ceea ce ar trebui să reprezinte migrația, cel puțin din perspectiva pactului global. În al doilea rând, un lucru foarte important îl reprezintă faptul că am dorit să introducem 10 principii de bază principii care ar o îndruma nu numai negocierile, cât și punerea în aplicare a pactului, iar uh, apoi interpretarea fiecarei acțiuni și obiective, obiectiv propus în uh, pact, iar între acestea se regăsesc lucruri ca dreptul suveran al statelor, de a-și defini propria politică de migrație, dreptul uh, suveran al statelor de a hotărâ cine, pătrunde, cine poate pătrunde sau nu pe teritoriul țării și în ce um, circunstanțe. Statul de drept, al principiului cheie, care este fundamental, dezvoltarea drepturile omului. Pactul global este un efort concentrat pe oameni și așa mai departe. Apoi am avut 22 de obiective introduse aici. Aceste 22 de obiective nu sunt grupate pe categorii, pentru că nu am dorit să fragmentăm abordarea, cum spuneam. Trebuie să existe o atitudine integrată întotdeauna. Deci ce am făcut, ce am făcut noi? Am am uh, făcut niște secvențe, uh, am făcut o, o, o o ordine a acestor obiective care urmează ordinea evenimentelor migratorii. Deci am început cu cauzele de bază ale migrației, cauzele care stau la baza migrației, ce îi face pe oameni să, să plece, dezvoltare, lipsa dezvoltare, schimbări climatice, violența și așa mai departe. Apoi se, du- se trece la uh, Uh, frontiere, mișcarea, circulația, trafic de persoane, contrabandă și până la momentul în care se ajunge la, în, în comunitățile gaze. Aceste obiective nu sunt numai foarte clare, negru pe alb și sunt orientate către acțiune. ideea pactului global este că vrem să schimbăm realitatea. Aceste, acest pact global dorește, așa cum spune titlul său, ca migrația să fie legală, desfășurată în condiții de siguranță și de ordine. Deci, raționamentul din spatele uh, modul în care a fost conceput compact, uh, pactul, mă scuzați, este să fie practic, să fie orientat către acțiuni pentru ca migrația să fie legală în condiții de siguranță și de ordine. După aceste 22 de obiective și acțiunile aferente, bineînțeles, am propus așa cum au solicitat statele membre, o structură de monitorizare și revizuire prin care statele membre de la ONU să aibă posibilitatea, dar nu numai posibilitatea, și obligația de a discuta în continuare despre punerea în aplicare a pactului global, despre eficacitatea sau eficiența a acestui pact și provocările cu care se confruntă fiecare țară în ceea ce privește aceste acțiuni. Trebuie să se spună neapărat că lista acestor acțiuni și obiective uh, Eh, dat fiind că acest instrument nu este unul eh, obligatoriu din punct de vedere juridic, ci un instrument care se bazează pe încrederea și natura de natura consensuală a negocierilor sale, pe faptul că toate țările noastre se mm, subscriu acestui pact eh, mondial global. Iată de ce această listă de acțiuni, obiective și așa mai departe nu este o, o listă obligatorie. Sunt vorba de niște propuneri de acțiuni ce pot fi luate de țări și alese în funcție de contextul uh, țării, întinderea fenomenului migratoriu și propriile lor nevoi și propriile lor, uh, în ceea ce privește, politicile ce trebuie puse în aplicare. Deci, doamnă președinte, aceasta este o prezentare uh, generală a ceea ce am făcut uh, noi și uh, colegul meu, domnul ambasador Lauber, vă va spune mai multe despre acest lucru. Vă mulțumesc. Thank you very much, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule ambasador. Și acum, domnule Lauber, un alt ambasador care a călătorit de departe să fie alături de noi astăzi, ambasador din partea Elveției la New York. Domnul Lauber, vă mulțumesc, doamna președinte, și vă mulțumesc tuturor că vă aflați astăzi aici. E foarte interesant pentru noi, pentru că membrii Parlamentelor Naționale joacă un rol cheie în negocierile, se desfășoară în jurul statelor membre, firește prin intermediul diplomaților, însă deputații reprezintă legătura cu politica internă și sunt cei afectați de migrație în toate formele pe care le poate lua aceasta. Iată de ce acest schimb de opinie este deosebit de important pentru noi și așteptăm cu mare interes întrebările dumneavoastră. Vorbim cu toții cu un glas, iată de ce nu vreau să intru prea multe amănunte. Am să vă spun câte ceva referitor la proces. Procesul a demarat de îndată după de adoptarea declarației de la New York din septembrie 2016 și proiectul de pact uh, disponibil la ora actuală este ancorat în această declarație, duce procesul un pas mai departe, după cum a spus și ambasadorul, livrând un document mult mai specific, care are, prevede măsuri de punere în aplicare și care stabilește un traseu pentru viitor, pentru a continua cu acest dialog global despre cum putem face ca migrația să fie sigură, echitabilă și reglementată. Ne aflăm acum în etapa negocierilor. Am uh, prezentat acest uh, prim proiect, uh, proiectul 0, pe 5 februarie și ne bucură că am primit reacții pozitive. Delegațiile au considerat acest proiect ca fiind echilibrat și, după cum a spus domnul ambasador, dorința noastră pentru ca toată lumea să se implice și să respectăm mandatele statelor membre, atunci proiectul trebuie să ia în calcul toate fațetele migrației și se pare că am reușit să facem acest lucru. Negocierile au început săptămâna trecută la New York și până în luna iulie, în fiecare lună, sunt prevăzute câteva zile de negocieri, între 3 și 5, 6 runde de negocieri în total, după prima rundă de negocieri, vă putem confirma că statele membre continuă să se implice privind proiectul zero. L-au considerat uh, un document important ca fundament pentru negocieri. Am înțeles mai bine că proiectul trebuie dezvoltat ulterior în, am înțeles că în anumite privințe e nevoie de mai multe discuții cu statele membre. Iată de ce, la următoarea rundă a negocierilor, care va începe peste două săptămâni la New York, vom discuta despre aceste puncte specifice, printre care punerea în aplicare, revizuire, monitorizare, cât de departe doresc să meargă statele membre cu structura instituțională pe măsură ce se face punerea în aplicare acestui pact global pentru a ne asigura că acesta se traduce în măsuri pe teren, că face ca migrația să devină mai sigură și, într-adevăr, reprezintă o diferență pentru migranți. Iată ce pot să vă spun deocamdată referitor la proces. Acum, în paralel cu negocierile de la New York, considerăm că este deosebit de important ca discuțiile privind documentul să continue la toate nivelele. Iată de ce ne aflăm aici să purtăm această discuție, să încurajăm purtarea acestui dialog și ne bucurăm că sunteți uh, atât de interesați și că vă aflați astăzi alături de noi. Mulțumesc foarte mult, domnule ambasador. Ați completat deja foarte multe din cele deja spuse. Acum, haideți să trecem la domnul Prentice, de la Organizația Internațională pentru Migrație. Așteptăm cu mare interes contribuția dumneavoastră. De fapt, eu reprezint ONU, deși colaborez îndeaproape cu colegul meu de la Organizația Internațională pentru Migrație. Doamne președinte, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră astăzi și să discutăm despre un subiect atât de important. Încă de la început doresc uh, să vă comunic uh, regretul doamnei Louis Arbor, reprezentant special ONU pentru migrație. Programul ei nu i-a permis să fie astăzi aici prezentă uh, în persoană alături de dumneavoastră. Privind titlul discuției de astăzi, Pactul Global al ONU pentru Migrație și Parlamentele Naționale, am să profit de ocazie și să vă sugerez câteva feluri în care puteți să vă gândiți la cât de important este rolul dumneavoastră în cadrul acestui proces pe măsură ce el înaintează. Pactul global pentru migrație reprezintă, și nu exagerez, reprezintă o șansă unică într-o generație pentru a maximiza șansele migrației pentru toți participanții și să minimizeze deficitele sale. Este o șansă pentru a introduce un sistem pentru gestionarea migrației acum și pe viitor, având în vedere dinamicile de mediu, demografice și altele interacționează într-un mod care poate fi anticipat și care nu poate fi anticipat la ora actuală. Dacă îmi permiteți, aș scoate în evidență următoarele patru aspecte. În primul rând, credința că migrația este atât un fenomen care e aici alături de noi și va rămâne și al cărui impact pe ansamblu este unul încurajator. În al doilea rând, că această realitate încurajatoare nu ar trebui să ascundă nenumăratele provocări pe care le poate genera migrația atunci când nu e bine gestionată și mai ales pentru migranți în sine. În al treilea rând, maximizarea avantajelor migrației regulate și abordarea provocărilor pe care le reprezintă migrația ilegală în cadrul cooperației, cooperării, îmi cer scuze, interstatale este absolut important. Și, în al patrulea rând, pactul global pentru migrație reglementată se bazează pe respectul suveranității naționale și demnității individului. Iată ce uh, dorim căutând un pact global care nu va avea un caracter juridic obligatoriu, dar care va fi totuși ancorat în statul de drept. Un pact care să reflecte interesele statelor și care să ofere căi adecvate și care să se ridice la înălțimea așteptărilor comunităților și migranților. Și aici interveniți dumneavoastră. Reprezentanții Parlamentelor Naționale reprezintă o punctă de legătură între așteptările la nivel local și provocările la nivel internațional. E un rol care, într-adevăr, unește multe provocări. De multe ori, politicile necesare pentru a atinge prosperitate pe termen lung la nivel național nu se pot împăca foarte bine cu îngrijorările anumitor circumscripții locale. Și aici aș, v-aș recomanda să țineți cont de trei aspecte când vine vorba de tratatul, de pactul global, dacă îmi permiteți. În primul rând, orice dezbatere privind meritele migrației nu s-ar putea baza întotdeauna pe date concrete. E clar însă că am fi pierduți fără migranți. E un salut binevenit așadar pentru ca discuția privind migrația să se bazeze pe date concrete. Nu e nicio surprindere, prin urmare, că primul obiectiv al proiectului actual, care tocmai a fost prezentat, se referă la colectarea unor date cât mai precise, specifice și dezagregate. În al doilea rând, doamna Arbor, reprezentatul special, acordă atenție deosebită felului în care este structurată dezbaterea privind migrația. Nu putem să-i arătăm cu degetul și să-i clasificăm drept xenofob pe toți cei care au reticențe privind migrația. Ar fi însă nedrept să nu ținem cont de neliniștile provocate în rândul populației de migrație. A descrie migrația drept ilegală sau economică reprezintă o abordare reducționistă. Contribuția migranților la progresul economic uh, este adesea semnificativ. În plus, avem o răspundere colectivă, aș spune eu, să promovăm o abordare inclusivă. Este o idee inerentă în pactul global. Încercăm să maximizăm avantajele mobilității oamenilor pentru toți participanții. De asemenea, este o idee inerentă democrației participative, și anume că reprezentanții aleși trebuie să muncească pe, în interesul și pentru protecția acelora care nu sunt bine reprezentați. Suveranitatea, de altfel, luptă împotriva excluderii anumitor grupuri de la protecția instituțiilor. Câteva cuvinte în încheiere, dacă îmi permiteți. De asemenea, doresc să scot în evidență, drept, așa cum a făcut uh, și adjunctul comisarului pentru refugiați, să scot în evidență natura globală a acestui efort. Global se regăsește în titlul pactului, migrația e un fenomen global, provocările și avantajele sale nu se limitează la o singură țară și nici o țară nu poate pune la aplicare o politică pentru migrație în izolare. Înțelegând diferitele perspective ale fiecărui stat privind migrația reprezintă un element central în atingerea oricărui acord de cooperare. Încercăm prin acest efort să întărim um, încrederea cetățenilor într-un dialog care să țină cont de interesul tuturor și activitatea dumneavoastră în sprijinul acestui proces pentru pactul global va juca un rol cheie. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Prentice, și scuzele mele pentru că v-am încurcat cu domnul Ambrozi. Se datorează faptului că la vârsta mea e bine, e mai bine să-ți ții ochelarii pe nas și să încerci să te obișnuiești cu ideea. Acum, domnul Ambrozi, director regional pentru UE al Organizației Internaționale pentru Migrație. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Suntem o familie, așa că nu cred că s-a supărat nimeni din cauza identificării greșite. E adevărat o onoare și o plăcere să mă aflu aici pentru a discuta pactul global privind migrația și este firește o onoare și o plăcere să mă aflu aici la prezidiu împreună cu colegii și prietenii care însoțesc așa, această uh, ședință. S-a spus foarte mult uh, deja de cei doi cofacilitatori și de Jonathan privind proiectul de decizie și negocierile în curs, așa că nu am să adaug foarte multe privind acele aspecte deja menționate, dar aș dori să aud mai degrabă comentariile dumneavoastră privind procesul uh, pactului global și problema pe care o abordează pactul global. Și voi face acest lucru pornind de la observațiile deja făcute de uh, invitați în cadrul uh, grupului de discuție anterior, în care unul din delegați a spus că a nu face nimic nu e o opțiune, pentru că migrația ne va afecta pe toți. Aș schimba un pic această afirmație, spunând nu, că a nu face nimic nu e opțiune, ci mai degrabă că migrația ne va ajuta și ne va sprijini pe noi toți. Dacă se respectă firește o serie de condiții și se ia o serie de măsuri. Aș dori să trec în revistă câteva care deja au fost amintite. În primul rând, ne-ar fi în folosul tuturor dacă chiar am coopera. Dacă am acceptat în sfârșit ideea că migrația și gestionarea migrației și guvernanța acesteia nu pot reprezenta în exclusivitate o competență națională. Prin definiție, migrația este un fenomen transnațional, transfrontalier, prin urmare o problemă internațională. Trebuie să cooperăm pentru a ajunge la un acord privind o viziune comună despre cum putem guverna mai bine fenomenul migrației. Va fi în avantajul tuturor dacă vom reuși să ajungem la o viziune comună. E nevoie de această viziune comună și pentru că ne confruntăm cu o serie de provocări de natură sistemică, nu au o natură contextuală. E nevoie, prin urmare, să începem să ne gândim, să facem eforturi înspre a găsi un răspuns structural, nu un răspuns sau o soluție ad hoc, imediată. Iată prima condiție. Cea de-a doua care va permite migrației să ne ajute pe toți. Iar următoarea, dacă cooperăm spre o viziune comună, să ținem cont de faptul că tot procesul despre care ni s-a spus, care a fost descris mai devreme, nu se produce întâmplător, nu cade din cer, ci se bazează pe o serie de angajamente anterioare făcute la nivel internațional, de pildă declarația de la New York, obiectivele de dezvoltare durabilă. Ambele se află în centrul și la temelia procesului, așa cum s-a derulat până acum, aveți deja proiectul zero pe masă și firește acele angajamente luate de Comitatea Internațională trebuie să continue să ghideze discuția și negocierile în curs pentru că reprezintă angajamente. Și ca atare trebuie să le punem în aplicare și să le respectăm. Cea de-a treia condiție care ne va ajuta și ne va sprijini e următoarea. Dacă reușim să continuăm procesul ca până acum și sperăm că așa se va întâmpla în actuala etapă a negocierilor, să ținem cont de faptul că atunci când vorbim despre migrație, vorbim de fapt despre oameni. Vorbim despre cetățenii noștri din toate țările care sunt reprezentate aici, în această sală și în adunarea generală a ONU și peste tot pe glob. Vorbim despre oameni cu ambiții diferite, fiecare cu viața lui, cu ambițiile sale, cu drepturile sale. Și acest considerent trebuie să rămână în mintea noastră în cursul negocierilor, așa cum s-a întâmplat și până acum. Cred că e foarte clar că aceste trei condiții au fost prezente până acum în eforturile desfășurate de comunitatea internațională care lucrează la un pact global, toate sunt reflectate foarte clar în actualul proiect 0, în curs de discuție și cred că pot să vă spun cu certitudine că tot ce a reieșit până acum drept imaginea migrației eh, din procesul de negociere a pactului global este că, într-adevăr, migrația ne va ajuta pe toți dacă respectăm aceste angajamente. Acum câteva cuvinte pentru a completa cele spuse de Jonathan, ce rol are Parlamentul European și ce rol au parlamentele naționale? Dumneavoastră, ca reprezentanții parlamentelor naționale și ai Uniunii Europene, aveți cu toții un rol enorm și foarte important. Aveți de asemenea o mare răspundere. În primul rând, să mențineți procesul pe drumul cel bun. Dumneavoastră sunteți uh, reprezentanții oamenilor din țara dumneavoastră, ai cetățenilor Europei și aveți răspunderea ca instituțiile implicate în proces să-și respecte angajamentele și să respecte procesul și abordarea stabilită și aplicată până acum, astfel încât să ne asigurăm atât la nivel național cât și la nivel european că această abordare de ansamblu a guvernanței migrației să fie pusă în aplicare. Aveți o răspundere, aveți răspunderea, de fapt, de a fi vigilenți, să vegheați la coerența politică, să vă asigurați că ce se decide pe de o parte privind gestionarea migrației nu contrazice ce se decide pe de altă parte sau nu creează mai multe probleme și în al treilea rând, În răspunderea dumneavoastră ca membrii parlamentelor naționale, tocmai din cauza legăturii pe care o reprezentați între instituțiile naționale și cetățenii pe care îi reprezentați, este deosebit de important să ne implicăm cu tărie în schimbarea tonului discuțiilor pe care le-am, adus, le-am auzit mult prea adesea referitor la migrație. De multe ori acest ton a fost mult prea toxic, nu s-a bazat deloc pe dovezi concrete și, într-o anumită măsură, nu a răspuns, nu a reflectat istoria majorității țărilor care se află aici, în această sală și în alte contexte internaționale. Haideți să facem un efort, pe măsură ce continuăm negocierea pactului global, să ținem cont de migrați, de ce a însemnat migrația pentru fiecare din țările noastre, fără excepție, începând cu țara mea. Să ținem cont de unde venim, ce a reprezentat migrația, ce sprijin a fost migrația în diferite etape ale istoriei noastre și să păstrăm în amintire acest lucru pe măsură ce confruntăm nu trecutul, ci viitorul acestui proces care va avea un impact considerabil asupra viitoarelor generații. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Ambrosi. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Ambrozi, și vă mulțumesc că ne-ați amintit că cu toții suntem migranți, este în ADN-ul nostru. Vă mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul acum domnului Simionov, care reprezintă președin, președinția bulgară a Consiliului. Vorbim acum despre pactul global, însă în Uniunea aceasta, dumneavoastră, aveți un rol foarte important în momentul actual, pentru că avem atât de multe legi și norme pe care trebuie să le introducem pentru ca Europa să poată să facă față și să gestioneze migrația în mod uh, concret și să ieșim din situația haotică de acum. Așadar, vă mulțumesc foarte mult pentru contribuția dumneavoastră și pentru munca pe care va trebui să o depuneți în viitor. Mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc pentru că ați invitat președinția Consiliului Uniunii să participe la această reuniune foarte importantă. Aș nu aș fi de, de, de acord că legislația comunitară este un haos total. Însă rolul nostru ca președinție este într-adevăr foarte complex și destul de dificil să găsim uh, modalitatea corectă de a conduce această navă a Uniunii afară din această situație. Însă Uniunea are o strategie inclusivă pe termen lung, bazată pe parteneriat și solidaritate, pentru a răspunde atât la mm, oportunitățile și la provocările migrației. Un uh, fenomen global complex, după cum s-a spus deja, care are nevoie de soluții globale. Ca și actor proeminent pe scena internațională, Uniunea Europeană dezvoltă parteneriate pentru, înspre soluții pe termen lung durabile, în timp ce creează instrumente noi, fonduri fiduciare și fondul european de investiții care investește în uh, crearea de locuri de muncă. Experiențele pozitive și rezultatele eforturilor noastre pot să fie utile în uh, Uh, conturarea pactului global pentru imigrație și poate să pot să reprezinte uh, contribuția Uniunii. Acest pact ar putea să acorde orientări și să mobilizeze energiile necesare uh, pentru o abordare echilibrată și inclusivă la nivel global un răspuns în fața provocărilor și oportunităților migrației. Președinția salută uh, angajamentul Uniunii Europene și a statelor membre pentru a-și continua participarea activă și constructivă la procesul de negociere de la New York și, deocamdată, în faza de consultare, uh, a făcut uh, toate eforturile pentru a se asigura că Uniunea Europeană va continua să vorbească pe un singur glas. Credem că Uniunea Europeană și statele membre ar putea să-și uh, împărtășească expertiza în domeniul migrației și acest lucru ar putea să fie extrem de util în cazul pactului global. Câteva dintre Uh, principiile de bază ale Uniunii Europene sunt prezente, respectarea drepturilor omului, atenția acordată grupurilor vulnerabile și, de asemenea, uh, cooperarea internațională. Ce facem la Consiliu? Lucrăm la un cadru convenit de negocieri în cadrul Pactului Global pentru Migrație, uh, în negocierile care au loc la New York. Avem mai multe obiective. În primul rând să avem un text echilibrat pe baza declarației de la New York, uh, bazându-ne pe Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă. De asemenea, Vrem să ne asigurăm că principiul răspunderii comune este reflectat corespunzător în diversele angajamente și acțiuni din Pactul Global pentru Migrație, și anume că aceste responsabilități, necesități ale statelor de tranzit și destinație sunt îndeplinite. De asemenea, vrem să ne asigurăm că mecanisme clar definite pentru implementare, follow-up și evaluare vor fi puse în practică pe baza forurilor existente și, bineînțeles, sub uh, rolul de lider al OIM. Acest uh, efort uh, ia timp, necesită eforturi, însă Deja am putut înregistra progrese în acest sens. Uh, peste două, doar două zile vom continua cu următoarea rundă de negocieri între statele membre pentru a elabora poziția Uniunii Europene. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Simionov. Doamna Maria Fel ne va da poziția Uh, sa în legătură cu uh, situația din perspectiva Parlamentului suedez. Vă mulțumesc. Microfonul vorbitoare a fost întrerupt. micro. Sorry, I thought it was on. Uh, I Voi ține intervenția mea în limba suedeză. Vă mulțumesc. Este, îmi face mare plăcere să mă aflu astăzi, să intervin în fața dumneavoastră la, ca reprezentant al Parlamentului suedez. Felul în care privim migrația este extrem de important și este un aspect foarte important pentru viitor și va veni, deveni din ce în ce mai important Dreptul la azil este mai necesar decât oricând. Din ce în ce mai mulți oameni fug uh, și unii cer limitarea dreptului la azil, uh, limitarea dreptului persoanelor de a traversa frontierele. Trebuie să, frontierele trebuie să ne amintim de ce a fost creat dreptul la azil, de ce a fost nevoie de un uh, drept individual la azil. După al doilea război mondial, încercările de a distribui refugiații evrei în, în conform lor cote au eșuat. Este mai mult important decât oricând să ne amintim că un război sau un stat care persecută creează teroare în cadrul cetățenilor. Dreptul la azil nu este uh, un concept învechit. Dacă am eliminat dreptul la azil și l-am înlocuit cu un sistem de cote pentru refugiați, consecințele ar fi că foarte puțini oameni ar fi protejați în realitate. și oamenii cu drept la statutul de refugiat uh, nu vor avea drept de recurs. Este exact situația de, după cel de-al doilea război mondial. De aceea s-a creat acest drept la azil sunt milioane de oameni care sunt într-o uh, situație uh, juridic neclară, lipsa de drepturi uh, de după al doilea război mondial nu ar fi trebuit să se mai repete. Aceste circumstanțe au dus la anumite schimbări în legislația internațională. Sunt multe motive pentru a migra Însă mulți oameni, și mulți oameni migrează din propria voință pentru a ajunge la condiții mai bune. Alții fug uh, cu copii în brațe pentru a scăpa de război și de persecuta, persecuție. Întrebarea este cum uh, tratăm cel mai bine migrația internațională și nu cum o oprim. Suedia uh, este foarte clară că măsurile noastre trebuie să respecte drepturile fundamentale ale omului și să uh, recunoască posibilitățile pe care le poate deschide migrație migrația. Uh, niciodată în trecut nu am asistat la fluxuri atât de mari de refugiați. Din perspectiva Suediei, acest lucru a dus la o situație în care un număr uh, foarte mare de solicitanți de azil au venit în, am primit în 2016 163 de mii de uh, solicitanți de azil a fost un efort major pentru societatea civilă și pentru autoritățile noastre, dar uh, cu uh, eforturi comune am reușit să îmbunătățim lucrurile și statisticele arată că este mai ușor pentru noi veniți să obțină de lucru în Suedia. Șomajul scade și rezultatele școlare se îmbunătățesc în ciuda faptului că au ajuns foarte mulți copii în școlile suedeze cu uh, rezultate foarte variabile, cu trebuie să asigurăm uh, condiții de solidaritate, trebuie să avem condiții bune de primire în întreaga Uniune și să susținem statele învecinate zonelor uh, în război. Trebuie să ne asigurăm că uh, oamenii care au nevoie de transfer pot să o facă în siguranță în uh, statele membre. Cotele de refugiați, toate aceste lucruri sunt importante și trebuie să fie extinse, însă nu trebuie să fie folosite ca o scuză pentru a elimina dreptul individual de azil. În momentul de față, oamenii trebuie să folosească traficanții pentru a ajunge în Uniunea Europeană. Soluția este să nu îngreunăm lucrurile, ci să creăm rute sigure și legale pentru acești oameni. Altfel, se vor folosi rute din ce în ce mai periculoase și din ce în ce mai mulți oameni vor muri pe drum. Guvernul suedez a uh, dat uh, naștere unei, a, a demarat o anchetă de stat pentru a vedea cum se pot crea uh, noi rute legale în loc să-i lăsăm pe solicitanții de azil să cadă în mâinile uh, traficanților de persoane fără scrupule. Trebuie ca migrația să poată să aibă loc în mod sigur și ordonat uh, prin vize umanitare sau um, permise scurte de uh, reședință sau de intrare pentru ca uh, azilul să fie mai ușor. Trebuie să începem la o scară mică la început Însă există alternative pentru situația actuală, la situația actuală. Trebuie să se respecte dreptul legal de azil și să nu ne bazăm pe o idee uh, limitată a opririi intrării acestor oameni. Uh, există diverse uh, rute din 2008 Suedia are un sistem foarte deschis pentru migrația de muncă din afara Uniunii Europene. Și înainte veneau oamenii să lucreze în Suedia, însă uh, oamenii aveau o situație mult mai neclară, nu aveau, uh, lucrau fie fără uh, permis de muncă sau fără acces la piața legală a muncii. Prin reforme, piața noastră a putut să crească, să aibă angajați competenți care nu existau în comunitățile locale și uh, anumite uh, părți ale pieței care erau ilegale um, uh, au intrat în legalitate. Nu punem accentul pe anumite profesii sau doar pe lucrătorii calificați. Este foarte important ca aceste condiții să fie la fel de bune pentru lucrătorii din afara Uniunii ca și pentru ceilalți uh, lucrători din Suedia. Există încă probleme legate de migrație. Cei care au nevoie de protecție nu o primesc, există consecințe, moartea, uh, sclavia, uh, faptul că rețelele criminale îi exploatează pe oameni, uh, exploatarea ca muncă la negru, în special minorii neînsoțiți, sunt în special vulnerabili și de aceea este foarte important să găsim un sistem pentru ca um, migrația internațională să uh, funcționeze mai bine. Vă mulțumesc. Uh, trecem direct la doamna ministru Constanța Urbano de Susa, care reprezintă guvernul portughez. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Vă, mă voi exprima în limba portugheză. Aș dori în primul rând să încep prin a sublinia importanța reuniunii de astăzi, pentru că succesul acestui pact global, care nu va fi un instrument obligatoriu, va depinde de angajamentul statelor care vor trebui să implementeze și să respecte aceste obiective. Am discutat foarte mult despre migrație astăzi, însă cred că trebuie să punem lucrurile în context. Migrația internațională și migranții sunt oare ex- excepția la regulă? Sunt doar 3 sau 5% conform datelor EOM, doar, reprezintă doar 3-5% din populația globală. O mare majoritate a oamenilor nu sunt migranți. Migrația uh, datează de la uh, cele mai timpurii epoci ale istoriei a cunoscut exacerbări și diminuări, însă ceea ce s-a schimbat este complexitatea și percepția migrației ca fenomen. Și o, această schimbare a percepției este, mi se, mi se pare, cheie. În loc să avem o, o viziune pozitivă, acum vedem migrația ca un fel de amenințare. Dacă ne, uit, dacă ne întoarcem cu două decenii în urme, în urmă se discuta despre migrația ilicită și criminalitate, dar am anumit, și anumite mișcări populiste, bineînțeles, uh, au profitat de temerile oamenilor Până la urmă, fenomenul migrației este unul natural și din acest motiv, acest pact global trebuie să fie văzut ca o oportunitate unică pentru noi să punem capăt acestei temeri, acestor, acestei propagande false avem migran, imigrație ilicită, ilegală și să deschidem rutele legale, să scoatem aceste aspecte din mâinile organizațiilor criminale. Este o oportunitate unică de a rezolva unul dintre paradoxurile principale ale globalizării o, o internaționalizare și o liberalizare din ce în ce mai mare în ceea ce privește mișcarea de capitaluri, bunuri și servicii, dar nu când vine vorba de persoane. Deci, logica ce se aplică celorlalte libertăți de mișcare pare să nu se aplice persoanelor și migrației. Migrația este un fenomen transnațional prin natura sa și totuși este supusă în regulamentelor naționale, care sunt mai mult sau mai puțin riguroase în funcție de țară, însă logica ă, peste tot este aceeași, este, ține de limitare și de menținerea integrității statale a acestui ultim bastion al suveranității naționale. Acest pact global trebuie să reprezinte o oportunitate de conștientizare a faptului că niciodată nu vom putea să oprim aceste valuri cu mâinile goale. După cum nu vom putea uh, construi ziduri pentru a opri fluxul de migranți. Trebuie să fim activi, să cooperăm între noi pentru a rezolva această provocare. Aș face două comentarii extrem de scurte. În primul rând, este esențial să punem accentul pe drepturile individuale ale cetățenilor și tuturor oamenilor. Care este diferența între un cetățean și un străin? este doar o graniță națională. Aceeași persoană poate să devină un străin, un cetățean străin peste noapte, prin traversarea unei granițe. Este până la urmă vorba de aceeași ființă umană. Migrația trebuie să fie înțeleasă ca o provocare comună împărtășită de către diverse state membre obiectivele uh, pactului sunt numeroase, dar vreau să mă concentrez pe câteva dintre ele. Combaterea rețelelor uh, criminale de traficanți trebuie să rămână în continuare o prioritate a noastră tuturor. Dar nu uh, trebuie să ignorăm următorul lucru. Controlele la frontieră, anchetarea uh, în justiția acestor uh, organizații sunt măsuri necesare, dar nu vor fi niciodată suficiente pentru a pune capăt uh, acestui fenomen. În al doilea rând, doar crearea unor căi legale și sigure de migrație va fi un mijloc eficient pentru combaterea migrației ilegale și pentru a evita pierderea de vieți omenești și lipsa acestor căi legale îi împinge pe mii de oameni în uh, mâinile acestor criminali, acestor rețele criminale care devin din ce în ce mai complexe și mai profitabile și care fac din acest uh, uh, comerț unul de demn de disprețuit și care operează pe piața globală în funcție, bineînțeles, de legea cererii și ofertei. Pe de altă parte, trebuie ca țările, toate țările europene mai ales, să-și dea seama că adevărata criză cu care se, confrunt, se vor confrunta în următorii 10 ani nu este criza migrației, este criza demografică. Criza demografică. Și trebuie să-și dea seama că uh, scăderea demografică și îmbătrânirea populației va pune sub semnul întrebării dezvoltarea noastră economică și durabilitatea sistemelor noastre sociale. Iată de ce migrația reprezintă o sursă și o șansă pentru noi de a ne menține dezvoltarea economică și durabilitatea, iar migrația legală va juca un rol foarte important și pentru siguranța noastră, fiindcă nu migranții sunt cei care creează uh, lipsa de siguranță, ci rețelele de traficanți care reprezintă o amenințare la adresa siguranței. Investițiile în politicile de integrare este a treia mare măsură. Iată cum stau lucrurile. Migrațiile, migrația aduce cu sine uh, schimbări ale societății și ca toate fenomenele de transformare și de schimbare, uh, sunt dureroase acestea, aceste fenomene. Iată de deci ce avem nevoi, nevoie de măsuri politice eficiente de integrare uh, care să fie îndreptate nu numai către uh, cei care vin uh, în societate, ci către societatea care găzduiește, care primește, pentru că trebuie să ne pregătim pentru o societate care se va transforma și așa putem să evităm uh, tot felul de tensiuni în ordin social, religios, um, rasial și așa mai departe. Și uh, a patra măsură, în ultimul rând, Uh, nu putem să-i primim pe, să primim pe toată lumea, toți migranții din lume. Deci trebuie să recunoaștem uh, dreptul, uh, un dreptul, uh, dreptul omului de a rămâne pe uh, teritoriul respectiv. Deci trebuie să, uh, să punem capăt cauz, cauzelor migrației. Migrația trebuie să fie o opțiune, nu o obligație iar uh, o gestiune proactivă a fluxurilor migratorii trebuie să fie întotdeauna însoțită de politici serioase de combatare cauz, a cauzelor profunde a migrației. Iar acestea sunt aceleași uh, pe parcursul întregii istorii a umanității. Războiul, nesiguranța, lipsa statului de drept, încălcarea drepturilor fundamentale, mizeria pur și simplu. Asta îi face pe oameni să plece și pentru asta e nevoie de schimbări profunde în politicile noastre, politicile noastre externe, pentru ca în mod serios și uh, de angajament trebuie să încercăm să prevenim conflictele, să investim și în politici de dezvoltare eficiente. Trebuie să ne schimbăm propriile noastre politici la nivel intern, cum ar fi politica agricolă sau politica comercială, pentru a da celorlalte țări mai puțin dezvolta dezvoltate adevărate șanse de dezvoltare pentru a se putea crea condiții pentru a-și uh, ține acasă cetățenii. E un lucru, un lucru e sigur. Măsuri care se bazează doar pe controlul frontierelor, pe combaterea împotriva migrației ilegale, pe externalizarea protecției, pe externalizarea controlului frontierelor, toate acestea vor fi lipsite de eficiență pentru în ceea ce privește gestionarea formei într-o formă legală și sigură a migrației. Și acest lucru uh, va fi mereu adevărat. Când oamenii au o perspectivă rezonabilă de a avea un nivel de trai mai bun într-o altă țară, vor pleca se vor mișca, vor circula și noi nu putem să punem capăt acestor acestei circulații, nu putem să luptăm uh, împotriva morilor de vânt. Vă mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamna Orban de Sousa și mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru contribuțiile foarte interesante și pentru modul în care ne-ați implicat pe noi toți. Acum dau cuvântul în sală celor care doresc să ia cuvântul și vă rog frumos să vă limitați timpul de vorbire la două minute. O să începem cu, cu doamna Valenciano de la, din Spania, de la Parlamentul European. Aveți cuvântul, domnule Valencianu. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să subliniez uh, cât de importantă este această reuniune, fiindcă uh, faptul că avem aici uh, pe colegii din parlamentele naționale și că se lucrează în mod coordonat cu Parlamentul European este extrem de importantă în uh, activitatea noastră pe viitor dacă vrem într-adevăr să clădim un uh, pact global al migrației. Parlamentul European, grupul socialist din Parlamentul European s-a manifestat foarte critic, nu atât în ceea ce privește politica Uniunii Europene, dar mai ales în ceea ce privește politica statelor membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește migrația și refugiații. Iată de ce este foarte important că sunt aici colegii noștri parlamentele naționale, fiindcă se, se poate face o presiune la nivelul statelor membre, chiar mai mult decât uh, din Parlamentul European. Toată lumea a spus asta. Suntem, uh, ne confruntăm acum cu o problemă extra, extrem de importantă pentru Uniunea Europeană, care va juca un rol și mai important în următorii ani. Iar uh, narativa privind migrația care se manifestă din ce în ce mai direct în, mai ales în ceea ce privește recrudescenței xenofobiei, rasismului și așa mai departe, arată că fenomenul migrației este folosit uneori în, pentru a sluji intereselor ascunse a anumitor partide mai extremiste și, pe de altă parte, există și un fel de intoxicare, să zicem, din partea a, a, de la aceste partide către altele, Um, care ar trebui să aibă alte poziții. Deci se, pur și simplu se molipsesc alte partide de la aceste partide extremiste, partide care în mod normal resping astfel de politici extremiste. Deci cred că este vorba aici, um, până când vom ajunge la pactul global, aici trebuie să avem o viziune mai amplă și uh, Uh, să punem reflectorul uh, pe acest subiect și să vedem cum trebuie să fie Europa viitorului. Și așa cum au spus și experții aici, migrația este aici, refugiații este aici, vor rămâne, trebuie să ne organizăm lumea altfel dacă nu dorim să, să fim uh, lipsiți de solidaritate și să întoarcem spatele acestor oameni care, sunt în, care au nevoie de ajutorul nostru. Vreau să adresez două întrebări panelului de vorbitori. Aș vrea să uh, Uh, întreb reprezentantul Consiliului dacă vom uh, avea un document comun uh, la nivelul Uniunii Europene la ONU dacă avem posibilitatea de a ne clădi o poziție a Uniunii Europene în ciuda, în ciuda discrepanțelor între pozițiile noastre, dacă putea avea un rol comun și dacă avem un mecanism de monitorizare în ceea ce privește Uh, realizarea acestui pact și dacă OIM uh, va, va crea acest uh, instrument de monitorizare pentru a urmări evoluția acestor acorduri. Mulțumesc. Mulțumesc și vreau să vă atrag atenția asupra faptului că în Parlamentul European, pe 5 aprilie anul trecut, am adus în plenară o rezoluție privind mișcarea migranților și refugiaților, rolul în Serviciul European de Acțiune Externă, iar uh, rezoluția aceasta a fost elaborată de doi coraportori, doamna Valenciană și domnul Diaz de Mera. Vă uh, recomand acest uh, document, fiindcă este extrem de oportun și util. A fost, adoptat, a fost redactat anul trecut și se cerea consolidarea coerenței politicilor la nivel internațional, în ceea ce privește migrația și azilul. Dau cuvântul acum doamnei Elenista Mataki din Grecia. O să fiu foarte strictă cu timpul. Nu, mai, nu depășiți două minute, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Și deci avem aici un pact global care trebuie să se concentreze asupra garantării drepturilor refugiaților și migranților, indiferent de statutul lor, precum și elementele pozitive, pe urma multiculturalismului. Trebuie să se respecte dreptul internațional și să se combată discriminarea și rasismul. Trebuie să se garanteze accesul uh, la servicii, la justiție și să existe consiliere în limba refugiaților și un mediu sigur pentru copii și pentru tineri, pentru persoanele cu dizabilități trebuie să-i sprijinim, să-i ajutăm pe tineri, pe copii și să le dăm acces la, la educație și la locuri de muncă. Grecia se confruntă cu o mare criză financiară, dar și cu o mare criză a migrației. Noi am uh, aplicat programe de succes uh, în ceea ce privește educația copiilor migranților. Noi uh, le permitem persoanelor fără documente să lucreze în mod legal și am le-am înlesnit accesul la asigurări sociale persoanelor care au obținut azil uh, și uh, accesul la asigurare medicală în egală măsură. Și încercăm să înscriem refugiații și migranții la biroul pentru șomeri și sperăm că așa v-am ajutat să se integreze în societățile noastre, în societatea noastră. Suntem uh, sprijiniți de mișcările de solidaritate și de guvernele locale în aceste eforturi și astfel sperăm că integrarea va fi pozitivă. Mulțumesc! Îmi cer scuze că mi-am depășit uh, timpul de vorbire. Domnul Perez Lopez, Lopez Agran din uh, Parlamentul Spaniol, PPE. disculpe, señora Mulțumesc, uh, îmi cer scuze, președinte. Eu, ca reprezentant al unei țări ca Spania, aș dori să vă transmit următorul mesaj. Noi uh, dorim ca, noi credem că acordurile și pacturile mondiale sunt foarte importante. Migrația trebuie să fie sigură, uh, în condiții de siguranță, să fie legală în condiții de siguranță și ordine, dar vreau să vorbesc despre câteva lucruri importante pentru noi. Este vorba despre controlarea mai eh, bine a acestei migrații în ceea ce privește politica externă, politica externă a statelor eh, europene, a Uniunii Europene, a Statelor Unite, e vorba de a elementul cooperării aici. Orice cooperare între aceste puteri, mari puteri, trebuie să se bazeze pe cooperarea în uh, ceea ce privește migrația. Am văzut cum cooperează, cooperează statele africane uh, cu Uniunea Europeană, dar nu numai, dar nu se știe dacă a existat acord în ceea ce privește migrația. La a doua întrebare se referă la frontiere. În Spania noi ne-am uh, ocupat foarte mult de spațiile prefrontaliere și de mulți ani facem acest lucru. Iar pe baza acestor cunoștințe s-au clădit relațiile bilaterale între țările de destinație și de tranzit și de origine, punând, făcând schimb de informații, de, de uh, servicii secrete și așa mai departe. Iar uh, combaterea migrației ilegale, nu în ultimul rând, aceasta este foarte important. Noi dorim uh, să se implice mai mult Europol, Eurojust și agențiile de investigație penală la nivel național, cât și în țările terțe. Acestea sunt uh, chestiuni care, transversale pentru aceste pacturi internaționale și cred că acestea pot aduce la o bună gestionare a migrației pentru a fi legală Uh, condiții de siguranță și de ordine. Într-adevăr, uh, trebuie să ținem cont de aspectul demografic și să aducem un nou flux de populație în Europa, dar într-un mod controlat. Vă mulțumesc! Now I turn. Mulțumesc! Domnul Lopez Aguilar, colegul meu, are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte! Vreau să le mulțumesc oaspeților noștri că au spus că acest fenomen este global. Într-adevăr, este global, nu este doar un episod. Uh, este o dimensiune a umanității, a sor- sorții umanității, dar nu este o criză. E aici și va rămâne aici, a existat întotdeauna, dar acum este globală pentru că totul a devenit global. Suntem în mijlocul globalizării și uh, e nevoie de Uniunea Europeană pentru a răspunde în mod uh, convingător la această problemă și pentru a o soluționa în mod convingător. Iată de ce am vorbit despre legătura anterior, despre legătura între aceste două lucruri între, sol, între Pactul Global pentru Refugiați și Pactul Global pentru Migrație. Asta înseamnă, practic, dar să spunem lucrurile pe nume, înseamnă că trebuie să schimbăm uh, perspectiva negativă uh, care s-a manifestat la nivel european în ceea ce privește migranții și refugiații, în egală măsură. Noi vorbim despre migrație ilegală pentru că nu există migrație legală, fiindcă nu există căi legale, nu există mijloace legale de a ajunge în Uniunea Europeană. Dacă vrei să ajungi în Uniunea Europeană, trebuie să fii migrant ilegal, ceea ce înseamnă uh, ca într-o retorică agresivă, înseamnă că trebuie să fii ilegal. Nu, aceasta nu este retorica mea. Dar trebuie să schimbăm această perspectivă. Și, bineînțeles, făcând legătură de toate, de, toate dimensiunile uh, de dezvoltare, dimensiunea internă și externă, o posibilitate ar fi deschiderea de căi legale, ceea ce înseamnă că trebuie să se folosească cât mai bine posibilitățile care există la nivelul legislației naționale pentru a oferi vize umanitare, cel puțin vize umanitare în conformitate cu, le- cu legislația existentă. Vă mulțumesc. Asta aveam să spun, doamnă președinte. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Martin Toledano. Muchas gracias, señora presidenta. También. Mulțumesc, doamnă președinte. Tot din Spania vin și eu, eh, din eh, Parlamentul Spaniol eh, Camera Deputaților. Vreau să vă spun că e vorba aici despre dezvoltarea unei migrații sigure o, în condiții de ordine și de siguranță. Ce înseamnă asta? Înseamnă o migrație legală, nu ilegală. Și uh, e important să sprijinim acest lucru pentru că viitorul țărilor noastre, uh, din cauza crizei demografice, va, uh, ne va face să avem nevoie de acești oameni. Și dacă se face acest lucru în mod legal și se primește bine și bine primită de către societate, atunci uh, vom putea să luptăm și împotriva populismului radical care, care profită de pe urma acestei frici împotriva străinilor pentru a, a a-și sprijini propriile lor poziții. Solidaritatea în Uniunea Europeană trebuie să trebuie să se manifeste mai ales către țările de intrare în Uniunea Europeană, printre care și Spania. Nu numai țările uh, de primire. Trebuie să ne gândim că aceste fluxuri migratorii legale trebuie să uh, ne gândim și la un sistem de distribuție între țări pentru ca uh, pentru a da dovadă cu toții de solidaritate. Trebuie să ne dăm seama că, în, că, multe, că țări ca Spania sunt poarta de intrare în Uniunea Europeană și au nevoie de mai multă solidaritate decât alte țări. Trebuie să uh, ne ocupăm de problemele de la origine, uh, în țările care, din cauza situației economice, uh, generează migrație, și trebuie să semnăm acordul de dezvoltare și acordul de returnare în cazul migrației ilegale, migranților ilegali și, bineînțeles, trebuie să permitem sancționarea penală și economică a celor care profit de pe urma acestei situații tragice a migranților, cum ar fi rețelele mafiote uh, care profită de pe urma acestor oameni. Vă mulțumesc! Mulțumesc! domnul Trom din Germania. Frau Vorsitzende, werte Kolleginnen und Kollegen, es ist mir ein Bedürfnis, ähm, heute auch. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. E important să avem un raport obiectiv uh, la Parlamentul German, fiindcă migrația este o problemă mondială și Bineînțeles, salutăm faptul că Uniunea Europeană se implică mai activ uh, și ONU, bineînțeles. Dar în lumina acestei dezbateri vreau să vă spun că Germania este un partener constructiv și de nădejde și sperăm să ne aducem contribuția la găsirea soluțiilor în, următorile, în următorii ani și în următoarele luni din 2015. Am, am dovedit că dăm dovadă de foarte multă omenie și solidaritate, dar, din păcate, acest lucru a avut consecințe negative în dezbaterea noastră politică. Domnul Prentice a vorbit despre acest lucru. Trebuie să fim uh, mult mai prudenți în uh, discursul nostru politic. Dumneavoastră uh, ați vorbit despre toleranță și uh, evitarea mesajelor xenofobe. Într-adevăr, trebuie să ținem cont de acest lucru. Când vorbim despre azil și despre refugiații, trebuie să existe și o partajare echitabilă a poverii. Avem nevoie de asta în Uniunea Europeană și, în egală măsură, și în CDU vreau să vă spun că noi vrem neapărat să promovăm dezbaterea la nivel european. Vă mulțumesc încă o dată pentru această dezbatere extrem de interesantă. Thanks to you. Și noi vă mulțumim, doamna Gomes. Well, Da, um, Mă alătur și eu celor spuse doamna Orban de Sosa și vreau să vă spun că nu este uh, doar parlamentar, a fost și ministru de afaceri interne participat de toate știe această femeie ce spune în momentul în care spune că nu putem să luptăm împotriva morilor de vânt, nu putem să oprim vântul cu mâinile goale și nu putem să oprim migrația cu controle la frontieră. E vorba despre gestionarea împreună a migrației și e vorba aici uh, de um, oferirea unei perspective pozitive opiniei publice în ceea ce privește migrația, fiindcă avem nevoie de migrație, fiindcă ne confruntăm cu o criză demografică în Uniunea Europeană și avem de câștigat pe urma migrației. Și, într-adevăr, să nu mai uh, hrănim rețelele de traficanți care se folosesc de faptul că nu avem căi uh, Uh, sigure de migrație pentru migranți sau pentru refugiați. Și uh, totuși vă spus că avem aceste sisteme juridice uh, care sunt ieșite de sub control pur și simplu și vreau să le cer colegilor din Parlamentele Naționale să se ducă acasă și să vadă ce se întâmplă cu aceste sisteme pe care le aplică statele membre ale așa numite vize aurii, programe de investiții și așa mai departe prin care periclitează siguranța zonei Schengen și, și prostituează pur și simplu cetățenia noastră, naționalitatea noastră pentru, pentru acești oameni care, oameni care, care bogați fiind își uh, permit să plătească și apoi își zic cetățeni global gata, gata cu prostiile astea, cu gunoaiele astea și cu corup, corupția care, care vine cu asta. Și cu aceste sisteme de, de spălare de bani nu ne putem permite așa ceva. Trebuie pur și simplu să gestionăm migrația pentru oamenii care vor într-adevăr un, un trai mai bun, care vor să aibă un trai mai bun muncind și contribuind la societățile noastre. Avem nevoie de ce înseamnă și asta trebuie să facem împreună și nu permițând acest, acestor sisteme netrebnice de vize aurii care, care spunem că ne vom proteja noi societățile. Vă mulțumesc! Wow, finally we have some reaction. Ah, în sfârșit, să primim niște reacții din sală. Domnul Schengel Zalan din uh, Kollégák, előre bocsátanám, hogy ebben a kompaktban Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă spun că uh, e vorba de migranți aici, de, de oameni săraci care, care nu s-au acoperit de uh, Convenția de la Geneva dar care nu sunt refugiați, pentru că nu sunt refugiați. În acest document se um, oglindește ideea că nu se pleacă de la realitate, fiindcă se uită pur și simplu situația actuală și efectele negative pe care le suferă uh, unele țări din cauza migrației. În Ungaria, Noi uh, nu, ă, nu e vorba aici de pactul global pentru căile de migrație sigură. Se vorbește aici despre efectele pozitive ale migrației. Nu sunt de acord nici cu asta, nici cu cealaltă. Nu suntem de acord că se vorbește despre, face referire la migranții economici, că se spune că ei vin în Europa să ducă o viață mai bună. Nu sunt de acord nici cu obligația de a cere altor țări să dea o mână de ajutor Uh, când uh, anumite țări din Uniunea Europeană se confruntă cu un număr prea mare de migranți. Și nici faptul că doresc să se elimine obstacole juridice și fizice din calea venirii migranților. Se vorbește despre migrația legală, despre în condiții de siguranță și economică dacă, și de ordine. Dacă vrem în asta se transforme migrația economică, nu sunt, de acord, nu sunt de acord, trebuie să se vorbească mai mult despre cauzele migrației uh, Uh, cauzele de ba- care stau la baza migrației. Fiecare stat membre trebuie să fie suveran până la urmă. Trebuie, el trebuie să hotărască pe cine lasă să pătrunde pe teritoriul său. Mulțumesc. I think I'll have one. Cred că voi mai permite, cred că mai am o singură intervenție, dacă nu mă înșel. Mulțumesc și e din partea Edita Funtner from... Edita Funtner din Slovacia. Mulțumesc. Inițial, nu doream să intervin, însă această discuție o lua pe o direcție la care n-am putut să reacționez, să nu reacționez. Am auzit acum reacții despre ce inițiativă minunată este, pot să vă spun în numele Slovaciei, că Slovacia reușește să facă față deficiențelor pe piața muncii și prin uh, migrație. Însă ne-am hotărât din ce țări dorim să primim migranți economici uh, și să-i preluăm, în, uh, să integrăm în câmpul muncii, țări din Uniunea Europeană, Bulgaria, România. Acest, această migrație scoate în evidență divergențe religioase în plus între țările noastre și sper că această călătorie pe care au început-o mai multe state membre nu va face ca alte state membre să fie obligate să asume refugiați și imigranți. Trebuie să discutăm ținând cont de experiențele reale. Și mă surprinde reacția unor politicieni europeni de vârf care întocmai ca așa cum s-a întâmplat cu țara mea, Uh, amenință cu excluderea alte state membre doar pentru că au o altă părere și au alte metode pentru a rezolva această problemă. Ni se pare de necrezut că țări precum Republica Cehă, Ungaria sau Polonia ar trebui să părăsească Uniunea Europeană doar de dragul unora care ar putea să reprezinte o amenințare pentru noi. Cred că mesajul dumneavoastră e cât se poate de clar. E clar că există tensiuni și în Uniunea Europeană, atât în acest Parlament cât și în Europa, în general, când e vorba de migrație. Cu toate acestea, ne-am uh, confruntat cu provocări și dificultăți mult mai dificile suntem o regiune norocoasă a lumii cu 28 de state membre, în curând 27. Cu toate acestea, 500 de milioane de oameni cu cea mai mare rată de alfabetizare, cu o rată scăzută de mortalitate, suntem norocoși și avem atât de multe avantaje la care alții de pe planetă pot doar să viseze. Noi putem uh, reprezenta, putem fi partea soluției când vine vorba de tratatul global privind migrație, Putem participa la gestionarea migrației, putem uh, crea căi legale de migrație și să ne asumăm răspunderea, să facem față împreună acestei provocări. După cum uh, unul din invitații noștri a spus deja, nicio țară nu poate să gestioneze migrația singură împreună să putem fi puternici și putem gestiona împreună. Cred că a fost o dezbatere foarte interesantă. Am văzut că există divergențe, divergențe între țări și între colegii din diferite țări, dar cred că am ajuns la o mai bună înțelegere și sperăm că va crește respectul unul uh, față de celălalt. Cu aceste cuvinte de încăiere vă mulțumesc pentru acest grup de discuție și mă bucur să predau ștafeta colegei mele, doamna Suica, vicepreședinta Comisiei pentru Afaceri Externe din această instituție. Ulrike, everyone. Yeah, yes, yeah. Dear colleagues, if you want to take your seats, we'll get... Dragi colegi, vă rog să vă ocupați locurile. Intrăm pe ultima sută de metri, după care putem încheia. Știu că toată lumea e obosită, așa că haideți să încheiem și cu această parte. Vă rog să vă ocupați locurile și vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, bună seara tuturor, după cum uh, ați înțeles deja, intrăm în ultima 100 de metri a întâlnirii de astăzi și înainte de a încheia cu remarcile finale uh, din partea președintelui Comisiei Libe, aș dori să-i dau cuvântul domnului Marc Giacobini, reprezentant al Serviciului European de Acțiune Externă. Vă rog, domnule Giacobine, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de toate, aș dori să le mulțumesc organizatorilor pentru această dezbatere atât de importantă și oportună care vine la momentul uh, cât se poate de potrivit, de îndată după prezentarea pactului global și după lansarea negocierilor salutăm atenția și implicarea permanentă a Parlamentului European și mai ales a acestei comisii, cât și participarea Parlamentelor Naționale la dezbatere. Doar o dezbatere care implică toți actorii relevanți și care se bazează pe sprijinul Parlamentelor Naționale va permite comunității internaționale să elaboreze două tratate de ans- două pacte de ansamblu pe care le sprijinim cu toții. Migrația este o problemă globală și declarația de la New York a făcut un pas decisiv în uh, punerea pe agenda globală a acestei inițiative. Solidaritatea partajată, multilateralismul, implicarea rămân, rămân principiile care ne ghidează în încercarea de a crea un cadru global pentru migrație după cum au scos în evidență deja mai mulți vorbitori în această după-amiază, în ziua de astăzi peste 65 de milioane de oameni sunt răspândiți pe glob de persoane strămutate intern, de refugiați, migranți. Există 258 de milioane de migranți internaționali la nivel global, majoritatea călătoresc și lucrează într-un mod reglementat. Europa este primul uh, respondent la nivel internațional și și-a construit o abordare constructivă, bazată pe salvarea vieților înainte de toate. Uniunea Europeană lucrează pentru protejarea refugiaților și migranților, pentru combaterea traficului de ființe umane, cât și împotriva uh, traficanților uh, care trec ilegal migranții. Este important să abordăm uh, cauzele care stau la temelia migrației, prin noi instrumente precum fondurile fiduciare, cât și planul european de investiții, care se concentrează pe tinere și pe crearea de locuri de muncă. Experiența dobândită, uh, am, am dobândit experiență în crearea unei abordări comune și suntem gata să folosim aceste două, să folosim aceste experiențe și să le integrăm în structura celor două pacte. Doar împreună vom găsi soluții și suntem convinși în continuare că toate țările de origine, de tranzit și de destinație au de câștigat de pe urma cooperării internaționale mai strânsă. Iată de ce prima parte a dezbaterei s-a ocupat de Pactul Global pentru Refugiați și Migranți. Sprijinim IGNUR în efortul global de a reuni toți acolo toți actorii internaționali în cadrul unui proces participativ. După cum au spus mai mulți vorbitori, solidaritatea pentru îmbunătățirea vieții a milioane de oameni este cheie. Îmbunătățirea partajării poverii, abordare solidară și respectul față de legislația pentru drepturile omului ar trebui să se afle în centrul viitorului pact pentru refugiați. Este important să asigurăm un tratat, un pact global echilibrat care vine cu măsuri concrete și care de asemenea ajută statele gazdă în uh, ușurarea presiunii cu care se confruntă. Am uh, fost uh, privilegiați să ascultăm părerile celor doi ambasadori, Camacho și Lauber, și salutăm eforturile lor de a pune pe masă o propunere zero care reprezintă temeiul pentru viitoarele negocieri. E vorba de luarea în calcul a răspunderii tuturor țărilor pentru a asigura o migrație sigură, reglementată. Salutăm abordarea bazată pe drepturile omului, care ține cont de persoanele aflate în situații vulnerabile, mai ales copii și care ține cont de asemenea de aspectele de gen. Salutăm de asemenea atenția acordată dezvoltării și salutăm sugestiile de măsuri concrete pentru a combate modelul traficanților de ființe umane. Trebuie să purtăm o discuție în amănunt pentru a clarifica și modela mai bine diferite aspecte ale pactului, de pildă cooperarea întărită pentru abordarea cauzelor nereglementate ale migrației, cât și uh, facilitarea returnării și readmisiei, a încuraja o abordare bazată pe oameni, ținând cont de nevoile migranților, la oaltă cu respectarea drepturilor acestora, cât și nevoile societății, atât în țările gază, cât și în țările de origine. Asta presupune discutarea unor chestiuni precum integrarea, capacitatea de absorpție a pieței muncii și, în cele din urmă, promovăm în continuare un rol fruntaș pentru Organizația Internațională a Migrației, atât în punerea în aplicare, cât și în monitorizarea unui sistem UE. Fără îndoială, parteneriatul și implicarea rămân uh, principiile care ne ghidează crearea recentă a unui grup de intervență UE-ONU pentru a aborda situația migranților în Libia reprezintă un exemplu elocvent referitor la cât putem atinge prin intermediul cooperării strânse cu partenerii noștri în domeniul migrației. Ca atare, mulțumim Parlamentului European pentru sprijinul uh, în ansamblu, cât uh, în ceea ce privește Serviciul de Acțiune Externă va coopera în continuare de aproape cu Parlamentul European și președinția bulgară. Vom continua să ținem la curent Parlamentul. Așteptăm cu mare interes rezoluția anunțată care va fi adoptată în plenul din luna martie. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Giacobini. A fost o perspectivă de ansamblu interesantă și vă mulțumesc că ne veți ține la curent. Acum doresc să dau cuvântul președintelui Comisiei Libe, domnul Claude Moraes, pentru a conchide. Mulțumesc, doamnă Suica, am să fiu succint, a fost o zi lungă, vreau să fac câteva observații rapide, doresc să vă mulțumesc dumneavoastră, reprezentanților ai Parlamentelor Naționale, mai ales acelor care au rămas până la sfârșitul ședinței. Procesul privind pactul global este se referă la unul din cele mai delicate subiecte pentru parlamentele naționale și statele membre. Înțelegem acest lucru, înțelegem că există diferite perspective în statele membre. Am auzit acest lucru astăzi, îl cunoaștem ce există și state membre care se află în diferite etape ale migrației în diferite momente ale crizei globale, fie că e vorba de Grecia, Suedia, Germania, muzici și din partea Portugaliei și din partea țărilor uh, din uh, grupul celor de la Visegrad. Este important pentru că și noi venim din aceste țări și noi suntem legiuitori, suntem la curent. Este important să înțelegem factorii care mișcă migrația. Înțelegem că vin din țări individuale, sunt acum în discuție două pacte globale și noi ar trebui să ne implicăm. În ceea ce privește instituțiile, Uniunea Europeană, Consiliul, din câte am auzit de la Serviciul de Acțiune Externă, din partea Comisiei, de la care am auzit, dar și din partea Parlamentului European, Colegiul colegiuitorul, 40% din uh, legislația de care se ocupă actuala președinție se referă la migrație și la azil. Iată de ce este foarte important să interacționăm cu dumneavoastră și să ne pronunțăm referitor la cele două pacte globale. A fost un proces deosebit de util să primim contribuția dumneavoastră directă, deși a fost uh, o interacțiune mai dificilă, dar e important să se producă. Doi, ar trebui să continuăm. Trei, ce facem acum? Parlamentul și instituțiile europene vor veni cu o rezoluție în martie, o rezoluție care va fi cât se poate de echilibrată cât putem să o facem de echilibrată. Libe se ocupă de partea legislativă și doamna Esica va vorbi despre aspectele de care se ocupă AFET. În decembrie vom fi prezenți în Maroc, dar vom organiza și mai multe întâlniri referitoare la pactele globale. Vom avea o abordare de ansamblu Vom colabora nu doar cu colegii de la AFET, ci și cu colegii de la Subcomisia pentru Drepturile Omului. Ei vor organiza un schimb de opinii pe 25 aprilie și vom face eforturi transversale pentru a ne asigura că e un proces coerent. Și în cele din urmă doresc să vă spun că înțelegem că este una din principalele probleme în multe state membre și aici, la instituții. Așa că întâlnirea de astăzi va rezolvat toate aceste probleme, dar apreciem faptul că v-ați răpit din timp pentru a veni aici și pentru a vă aduce contribuția la procesul uh, acestor pacte globale. Este important să participăm. Așa că, încă o dată, vă mulțumesc pentru că ați venit astăzi. Eu, personal, am învățat foarte multe despre situația actuală în statele membre, mai ales în câteva dintre ele. Vă mulțumesc, doamna Soica. Vă rog, uh, luați cuvântul și încheiați ședința. Mulțumesc, domnule Moraes, mulțumesc, Claude pentru aceste observații finale, pentru aceste cuvinte de încăiere și pentru tot uh, efortul și munca pe care a depus-o Comisia Libe, pentru că Comisia Libe este cea care se ocupă de cele mai multe inițiative legislative, firește, fete însoțește aceste eforturi. Dragi membri ai Parlamentelor Naționale, dragi colegi, cred că această dezbatere a fost uh, deosebit de utilă, nu doar având în vedere importanța procesului pactelor globale, cât și pentru că statele membre sunt cele care conduc negocierile interguvernamentale. Acum, după cum a spus uh, Claude, știm că este un subiect delicat, uh, fierbinte în fiecare din statele noastre. După cum am auzit astăzi, lumea are nevoie de um, Uniunea Europeană ca lider și pentru a juca, pentru a ocupa acest post de lider, Uniunea Europeană trebuie să fie unită, trebuie să vorbească cu un singur glas și să aibă o, o viziune unică partajată. După cum am auzit și astăzi, nicio țară singură nu poate face față acestei probleme. Această întâlnire a fost menită pentru a încuraja această viziune comună. Vom continua eforturile noastre în următoarele luni și pentru adoptarea pactelor prevăzute pentru a doua jumătate a anului. Parlamentele naționale ar trebui să-și facă glasul auzit în această dezbatere. Nu putem lăsa pe seama guvernelor uh, să facă fața problemelor de migrație și de strămutare internă de importanță semnificativă pentru țările noastre și cetățenii noștri. Noi, parlamentarii, trebuie să ne implicăm și trebuie și vrem să ne facem glasul auzit în această dezbatere. Încă o dată, pentru a încheia această ședință de astăzi, aș dori să le mulțumesc și tuturor acelora care au luat cuvântul și reprezentanților parlamentelor naționale pentru că s-au aflat alături de noi și pentru contribuțiile lor excelente. Încă o dată, vă mulțumesc și vă urez o seară plăcută!